Doamnelor și domnilor, bună ziua și începem acum din nou uh, ședința noastră TRAN de după amiază, ședință care va fi transmisă în direct pe internet, pe site-ul Parlamentului, dar și pe rețelele sociale ale evenimentului european uh, ale tineretului European Youth Event. Tineri din toată Europa ne observă, deci puteți să le zâmbiți acum și vom avea și un dialog prin rețelele sociale cu tinerii. Membrii sunt uh, invitați să contribuie și la conversație online. Avem și noi hashtag-uri și dacă vreți să comunicați, trebuie să faceți astăzi hashtag-ul YE, y, e, y, E 2018, care va fi afișat pe uh, ecran uh, în uh, sală. Și, după cum știți, Parlamentul European organizează evenimentul european al tineretului din, la Strasburg din 2014. Ediția anului acesta a beneficiat de o participare entuziastă a 9000 de tineri mai mulți tineri au făcut un slam cu dansuri aferente și cu concursuri între rapperi. A fost foarte interesant. Am uh, asistat și eu la eveniment și anul acesta am fost extrem de impresionată să văd uh, cât de interesante, cât de pozitive au fost dezbaterile și cât de vizionare, aș spune chiar. Tinerii sunt cei care pot face diferența. Eu sunt convinsă că contribuția lor poate să aibă un impact asupra uh, democrației europene, asupra Europei și că vom putea avea o democrație mai dinamică și mai pozitivă. Ca să putem să urmărim ce s-a întâmplat în timpul evenimentului, biroul a decis că um, aceste idei care s-au uh, adunat în cadrul AI vor fi uh, mai bine uh, împărțite pe categorii pentru ca să putem să ne analizăm, iar apoi vom avea un schimb de idei. Acesta va avea loc astăzi. Propunerile noastre și ale dumneavoastră vor putea fi deschis, de, dezbătute astăzi E vorba de o dezbatere directă pentru ca să vedem exact ceea ce așteptați dumneavoastră de la instituții, de la instituțiile europene în general. După această a treia ediție, o să avem ocazia și uh, bucuria să îi prezentăm pe cei trei participanți. O să fac puțin uh, tensiune în sală pentru ca să așteptăm numele lor, o să îi ascultăm pe ei, o să vedem care sunt așteptările lor și va trebui și să ne convingeți, pentru că nu e suficient să aveți idei bune, ci trebuie și să ne convingeți de aceste idei. O să ne vorbiți despre strategia pe care o vedeți dumneavoastră pentru ca să se poată promova turismul, transportul de mâine într-o manieră inovatoare. Ne voi explica dacă este o prioritate, pentru că nu e sigur, mobilitatea este cu siguranță o prioritate și uh, cei trei vorbitori ne vor da idei, vor fi așa zis și ideas, ideas givers cei care dau ideile și noi vom fi captatorii de idei, ideas catchers. Bun venit în comisia noastră TRAN, vreau să vi prezint, e vorba de Philip Foss din uh, Germania, care are 29 de ani. Foarte bine. Apoi, pe Lumii Fadare, Fadar sau fadare? Fadare, ok. Atunci cu E. Eu de obicei, uh, fiind franțuzoi, că nu pronunț eurile, spune președinte. Aveți 23 de ani, sunteți chiar mai tânăr decât Filipos și dumneavoastră sunteți uh, spanioloaică și sunteți de origine nigeriană. Și Eva Günther, dumneavoastră sunteți și mai tânără, aveți 22 de ani și veniți tot din Germania. În numele Comisiei TRAN și în calitate de președinte a Comisiei TRAN, aș vrea în primul rând să vă urez un oficial bun venit la Comisia noastră. Din păcate nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru această audiere, dar veți lua fiecare cuvântul timp de două minute și după aceea vom da cuvântul și diferiților deputați din sală pentru ca să vedem să existe un schimb cu adevărat de idei, să existe o interacțiune. O să începem cu dumneavoastră, Filipos. Două minute, să știți că dau drumul la cronometru. Sunteți gata? Start. Interpreții, vă rog să fiți pe poziții. Îi dăm drumul. Mulțumesc, Karima. Mulțumesc pentru că m-ați uh, primit aici. În primul rând trebuie să vă spun că sunt foarte dezamăgit pentru că am văzut o sticlă de plastic de unică folosință aici în fața mea. Dar nu acesta este subiectul uh, despre care vorbim. Uh, ideea mea ar fi o decarbonizare a sistemului de transport pentru că emisiile din transport sunt cea mai mare problemă pentru ca să se atingă obiectivele de uh, reducere a emisiilor. Emisiile din, uh, de la mașini contribuie foarte mult la poluare și standardele de uh, emisii uh, trebuie să fie reglementate. Au fost reglementate în uh, regulament, trebuie să reducem gazele cu efect de seră printr-o schimbare a sistemului european de transport. De aceea, eu cer includerea sistemului de transport în schema EU ETS, Emission Trading Scheme, pentru ca să fie un sistem deschis. Acesta ar garanta un, o limită absolută, este neutru din punct de vedere al tehnologiei și în același timp este și foarte ieftin. Sistemul acesta poate să activeze întregul spectru al emisiilor, reducând intensitatea carbonului și îmbunătățind economiile de combustibil la mașini, făcând în același timp și garanția transferului către sistemul uh, multimodal. Sectorul acesta ar trebui să fie reglementat uh, upstream, deci la nivelul providerilor la uh, nivel european și după aceea aceasta va putea să facă să beneficieze consumatorii foarte bine de sistem fără, și ele trebuie să fie vândute într-un sistem de licitații. Emisiile trebuie să fie reduse în sectorul transportului și acesta sistemul trebuie să fie construit în așa fel încât să se asigure acest lucru și să se respecte obiectivele acestui uh, sector. E nevoie de crearea unor uh, stimulente pentru companii pentru ca să investească și să folosească transportul sustenabil și tehnologiile. De aceea avem nevoie de țintele în domeniul climei la nivel european și pentru ca să putem atinge și obiectivele energetice și pentru ca să îmbunătățim în final viața europenilor. Mulțumesc foarte mult, Filip Fos, pentru această intervenție, iar acum vreau să-i dau uh, Evei Günther cuvântul pentru două minute. Vă rog! Mulțumesc. Eu o să vorbesc germană. Ideea pe care vreau să vă o prezint astăzi este poate idealistă, poate că mai puțin tehnică, dar este posibil să o punem în aplicare. E vorba de transportul în comun uh, în orașele Uniunii Europene care ar trebui să fie gratis. Nici o idee care, despre transportul urban care a venit în cadrul AI a fost uh, repetată atât de des ca aceasta și este foarte ușor uh, de realizat, um, așa cum uh, o să vedeți dumneavoastră, pentru că este vorba de un subiect care ne privește pe toți. Unele orașe europene au realizat deja acest concept și exemplul cel mai bun este Tallinn în Estonia. Foarte multe alte uh, orașe oferă bilete speciale pentru studenți, pentru uh, elev sau pentru stagiari, al căror preț e mult mai mic. Însă ce facem cu uh, acei, uh, acele persoane active care în, uh, nu pot să își plătească biletele cu salariul pe care îl au? Transportul public gratuit ar fi o măsură esențială pentru a lupta împotriva segregării sociale. La aceasta se adaugă și aspectul verde al acestei propuneri, pentru că s-ar reduce și numărul de mașini pe uh, șoselele uh, sau pe străzile orașelor și în același timp s-ar crește numărul de bicicliști, care ar fi și expuși la mai puține pericoluri. În ceea ce privește punerea în aplicare, este foarte important ca în Uniunea Europeană să existe un plan de acțiune comun și care să fie uh, ușor de pus în aplicare. După principiul uh, directivelor Uniunii Europene, ar putea ca acest obiectiv să fie stabilit pentru ca uh, în statele europene să se uh, introducă acest transport gratuit până la un anumit termen. Problema cea mai mare, problema finanțării, ar putea să fie folosită prin, uh, să fie rezolvată prin subvenții europene, dar și prin legislație locală care să fie adaptată. Orașele în care există deja o astfel, un astfel de proiect ar putea uh, să uh, devină un model și de finanțare. În Tallinn, de exemplu, se taxează o parte din impozitul pe venit, așadar, pentru aceste servicii un uh, serviciu gratuit de transport în comun ar putea să îi uh, avantajeze pe toți cetățenii. Ar fi chiar o acțiune foarte bună de publicitate pentru Uniunea Europeană, pentru că cu urbanizarea aceasta uh, în galopantă, din ce ce mai mult se pune problema mobilității și problemelor pe care le avem din cauza acestor, acestor aglomerări. Mulțumesc. Dau cuvântul acum înapoi lui Filip Vos. Trebuie să vă explic fiecare intervenient va interveni de două ori, pentru că fiecare are două idei. După aceea avem o dezbatere și revenim. Am avut prima idee acum, dar după aceea nu mai aveți altă șansă să interveniți. Acum vă prezentați a doua idee. A doua idee este introducerea unor biciclete publice inteligente. Există din ce în ce mai mult car sharing în uh, orașe și folosirea mașinilor electrice este și ea în creștere. Însă, mașinile personale domină în continuare traficul din orașe. Aceasta creează probleme la diferite niveluri pentru că ele cauzează poluare și contribuie la schimbările climatice, dar au și foarte mult spațiu. Deci, alternativa ar fi bicicletele inteligente, care sunt biciclete electrice, care pot să își, uh, să-și stocheze energia pe care o, produc, uh, o produce uh, bicicleta când se dă din pedale și după și când merge la vale nu este nevoie de fapt de niciun sistem de finanțare pentru că ele de fapt sunt încărcate pe măsură ce sunt folosite. Aceasta face ca ele să fie un bun locuitor pentru mașini în cadrul uh, centrelor orașelor. Ele nu sunt poluante, sunt mai bune pentru calitatea aerului, mai bine pentru spațiu și pentru nivelul general de pregătire fizică de asemenea. Pentru a îmbunătăți cota de biciclete inteligente pe străzile europene, Uniunea Europeană ar trebui să oprească orice finanțare care este o piedică în calea decarbonizării sectorului de transport, incluzând aici finanțarea uh, căilor convenționale și uh, a șoselelor să îmbunătățească investițiile în tehnologiile care dezvoltă astfel de biciclete și să coopereze cu orașele care creează stimulente pentru ele și care vor uh, să folosească exemplele pe care le avem de exem- în acest domeniu, Copenhaga. Să se uh, înlocuiască uh, toate uh, benzile, unele benzi de mașină cu benzi de bicicletă și să se coordoneze stopurile în favoarea bicicliștilor. Bicicletele inteligente sunt alternativa la mașini, mai ales în orașe. Dacă Uniunea Europeană face această tranziție către bicicletele inteligente, ar putea să îmbunătățească îmbunătățească calitatea de viață și calitatea aerului și poate să-și atingă și uh, obiectivele pe care și le-a stabilit în sectorul transportului în ceea ce privește uh, clima și energia. Mulțumesc foarte mult pentru idei și acum o să dezbatem imediat despre această temă cu Vim Van Den Kamp. Vim Van de Camp pare cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur Evei Günther, care a vorbit și ea limba sa uh, maternă și o să-mi vorbesc și eu uh, limba maternă. Stimate domnule președinte, în primul rând aș dori să îi felicit pe cei trei pionieri ai gândirii europene pe care îi avem aici. Eu cred că este foarte important ca noi, ca deputați, să vedem oameni reali în fața noastră, cu idei adevărate și nu să stăm tot timpul numai în balonul ăsta de săpun aici la Uniunea Europeană. E un balon de săpun care se mărește și se mărește. Prima mea întrebare este pentru Filip Foss și vreau să știu dacă sunteți parte din familia lui Axel Foss sau dacă aveți numele unui deputat din întâmplare, unui deputat german din Parlamentul European. Ceea ce mi se pare foarte interesant la ideea dumneavoastră este că dumneavoastră cereți sancțiuni. N-ar fi mai bine ca în centrele orașelor să nu mai avem motoare prin ardere și să avem numai motoare electrice? Pentru că dumneavoastră ați propus o serie de sancțiuni prin uh, sistemul de comercializare al emisiilor, dar unii oameni au nevoie de mașină pentru uh, ca să-și exploateze uh, terenurile în domeniul agricol, de exemplu, și aceștia ar fi pedepsiți. O altă întrebare în legătură cu granițele. Oricine din afara Uniunii Europene care trebuie să vină aici, ce face? Cum este tratat? Cei care merg din Ucraina până în Polonia, cum îi tratăm pe ei? Ce facem cu ei? Pot să folosească liber șoselele noastre sau nu? Și o altă întrebare și pentru Eva. Eu vin dintr-un partid conservator Ce facem cu impozitele? pentru că cineva trebuie totuși să plătească pentru sistemele acestea. Vedem că există orașe în uh, Europa care își pun deja în aplicare ideile. Dumneavoastră ați menționat Talinul. Pentru unele orașe e chiar mai bine să um, transforme într-adevăr transportul public într-unul, uh, într-unul gratuit decât să mai permită o poluare de către mașinile cu combustibil prin ardere. Cum vedeți dumneavoastră situația. Filip propune sancțiuni. Și la Eva mi se pare că am identificat o contradicție, dacă totul trebuie să fie gratis. Bun, Vim Van de Camp, îți mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul nei Revodalon. Mulțumesc pentru că ați venit aici, mulțumesc pentru această schimb, acest schimb de idei foarte interesant. Ah, mult Mă interesează ideile pe care le-ați propus dumneavoastră și impactul pe care poate să-l aibă transportul asupra schimbărilor climatice. Cum putem să facem pentru a avea mai multă mobilitate? Aceasta este și întrebarea pe care v-ați spus-o și dumneavoastră, pe care ne o punem și noi aici în comisie, dar cum putem să garantăm și o mobilitate care să fie mai protectoare a mediului, mai protectoare și față de um, aerul pe care respirăm și... Uh, Aici, în comisia noastră, am vorbit foarte mult și despre fracturile teritoriale, adică Uh, despre prăpăstile care există. Unele persoane au uh, acces la transportul în comun uh, ieftin și alții care nu au alte opțiuni decât să-și ia mașina pentru că nu au transport la îndemână. Și de multe ori acele mașini pe care le au sunt foarte vechi și poluează foarte mult. Este un subiect care se dezbate foarte mult în Franța. Nu știu dacă ați citit știrile în ultima vreme și ați auzit uh, despre vestele galbene, despre proteste, uh, trebuie să facem destule și noi pentru, nu numai pentru francezi, ci pentru cetățenii europeni. Facem pași înainte pentru o mobilitate mai curată și mai accesibilă, dar haideți să ne uităm mai atent la cum putem să punem în aplicare propuneri despre ETS sau despre gratuitatea transportului în comun. Și atunci trebuie să ne punem uh, întrebarea ce facem cu cei care nu au acces la transportul în comun. Să încercăm să reconciliem aceste idei. În propunerile pe care le-am făcut și pe care aș dori să vă ascult pe dumneavoastră cu părerile pe care le aveți, gratuitatea se va referi la orașe, probabil la orașe bogate, pentru că acolo există impozite locale care permit să se uh, acopere uh, ceea ce astăzi se acoperă din, din prețul biletului, dar altele nu pot să o facă. Dacă însă putem să facem transportul de, în comun mai ieftin, trebuie să lucrăm la TVA. TVA-ul este aplicat sectorului transportului și aceasta ar trebui să se coboare la 5% pentru ca prețul transportului să fie mai mic. E vorba de un punct care poate să fie foarte important. Vreau să vă ascult și pe dumneavoastră ce părere aveți. Nu numai noi ne deplasăm, să nu uităm, ci și care lucrează în sectorul transporturilor. Și vreau să știu dacă vă interesează și situația lucrătorilor în sectorul transporturilor. Domnul Kramer are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc pentru prezentări, mulțumesc că ați venit. Bineînțeles că dimensiunea socială este importantă și mobilitatea la fel, dar mai importantă decât mobilitatea este alimentația. Foarte mulți copii în Europa nu au destul de, destul de mâncare. De ce nu facem mai întâi un proiect pentru ca toți să primească alimentație gratis? Și atâta timp cât nu avem acest lucru, mă cam îndoiesc de proiectul cu transportul în comun gratuit. Însă eu sunt neapărat pentru ca cei care nu sunt foarte stabili din punct de vedere social să fie întăriți în Berlin, de exemplu, de 25 de ani nu am avut nicio creștere la tarifele de parcare a mașinilor dar în fiecare an cresc tarifele la biletele de uh, transport în comun. Numai în anul alegerilor nu mai crește nimic. Mi se pare absurd. În Germania, în fiecare an, 50 de miliarde de euro sunt investiți în uh, tot felul de tehnologii uh, care sunt foarte poluante și trebuie să schimbăm acest lucru. Eu, ca verde, sunt deja pentru ca toată lumea să aibă aceleași drepturi, deja ar fi un progres. În ceea ce privește transportul în orașe, sunt de acord, nu e vorba numai de a avea noi mașini. Aici îl citesc de obicei pe Hans-Jochen Fubel, care în 1972 a fost un primar foarte perspicace al orașului München, care acum câțiva, acum mai peste 40 de ani a spus că mașina va omorâ orașele noastre. Dacă toate mașinile ar fi electrice și ar veni energia din surse regenerabile, atunci orașele noastre ar progresa. Iată de ce vedem care este locul în care trebuie să investim pentru ca orașele să poată să fie locuri agreabile, pentru, nu numai pentru uh, cetățeni, ci și pentru șoferi. Să nu mai vorbim de faptul că foarte mulți văd că uh, spun că au, uh, argument, au geografie diferită și că nu pot aplica același lucru. Nu este așa ceva. La această metodă toate sunt aplicabile, peste tot. Un ministru spunea că peste 50% din transportul de mărfuri ar putea să fie înlocuit prin uh, locomotive electrice, de exemplu. Berlin, Paris, uh, de exemplu, ar dispărea 50% din uh, camioane și totuși avem, am avea și garanția că marfa ajunge la destinație. Există, deci, planuri alternative. Eu nu-mi doresc un transport în comun, de exemplu, gratuit. Eu pot să plătesc, dar cei care au nevoie, cei care sunt, de exemplu, beneficiarii ajutoarelor sociale Hartz 4 în Germania au nevoie de așa ceva, pentru că la Berlin de, de două ori mai scump uh, transportul, uh, un abonament anual costă 346 uh, de euro în Viena și dublu la Berlin. Ar trebui să avem prețuri mult mai scăzute pentru cei care au probleme, care sunt nevoiași și care nu pot să-și permită transportul în comun. Aceasta e poziția mea și sunt curios ce părere aveți despre ea. Mulțumesc, domnule Kramer. Acum foarte scurt și din partea mea, pentru că m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Filip, sunt de acord cu tine, trebuie să accelerăm puțin lucrurile în domeniul uh, combaterii încălzirii globale. Nu avem decât o singură planetă, iar transportul este unul din singurele sectoare care nu și-a redus gazele cu efect de seră de 30 de ani. Responsabilitatea noastră este mare și de aceea am transformat acest lucru într-o prioritate. Dacă vorbești de taxe, și acolo am început să lucrăm. Comisia Transport a adoptat o euroredevență, raportoarea în fața dumneavoastră, doamna Revodalon, care spunea că camioanele de mâine vor trebui să fie tax, vor trebui să fie taxate și că dacă nu mai avem uh, în primul rând ar trebui să nu mai avem mărfuri pe camioane, ci pe căile fluviale și pe căile feroviare. Altceva, în, tu ai spus că în sistemul ETS trebuie neapărat ca transportul să intre și el. COP24 e mâine, vorba aceea, și nu avem deloc transportul inclus în uh, sistem. Eu sunt ecologistă, eu sunt pentru o taxă pe cherozen. Nu înțeleg de ce aviația nu mm, are această taxă. Pe de altă parte, întrebarea mea e simplă. Cum facem ca în ziua și în lumea de mâine toate persoanele care iau avionul nu mai vor să plătească Paris-Roma 20 de euro, ci acceptă să plătească practic principiul poluatorului care plătește, indiferent care este modalitatea de transport pe care o, o alege. O întrebare simplă acum pentru Eva. Eva, sunt de acord, trebuie să îmbunătățim uh, transportul public și trebuie să ne asigurăm că pe viitor în orașe o să avem mai puține mașini. De ce? Pentru că în oraș, dacă ai o mașină, 50% dintre oameni nu o folosesc pentru mai mult de 3 km. Și deci există alternative. Închei cu o întrebare simplă despre transporturile publice. Nu trebuie mai întâi să facem proiecte pilot pentru ca toată lumea să se obișnuiască cu această cultură și să abandonăm și să împărțim mașinile cu care circulăm în general? Mulțumesc! Allez, vous allez nous répondre. On commence par... O să răspundem. Uh, cine începe, Filip? Allez, Filip, on répond. Filip pentru răspunsuri. Um, ich kann gerne anfangen. Um, da, o să încep eu, uh, pentru că majoritatea întrebărilor au venit în germană, o să răspund și eu direct în germană și o să încep cu cel mai drăguț comentariu care a venit din partea domnului Kramer. În primul rând, mulțumesc pentru susținere, pentru ideea mea de biciclete inteligente. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi Însă ce se întâmplă la nivel european pentru ca aceste biciclete electrice sau biciclete inteligente electrice să fie stimulate? Vreți să mai uh, fac referire la celelalte comentarii pe care le-am primit? Da, da, vă rog. Bine, mulțumesc. În legătură cu celelalte întrebări pe care le-am primit, S-a vorbit despre sistemul ETS, de cote de emisii și s-a spus că unele persoane necesită o mașină tot timpul pentru ca să poată să se deplaseze și de ce să-i impozităm, să-i pedepsim pe ei dacă n-au alte opțiuni. La sistemul EU ETS e vorba de, de a considera din punct de vedere al prețului și uh, aspectele Uh, partea negativă a folosirii unui mijloc de transport. Deci, indiferent în ce scop folosim uh, mijlocul de transport, externalizarea aceasta uh, trebuie să fie taxată și trebuie să fie în același timp și considerată când facem schema prețurilor. Eu cred că în oricare situație trebuie să o considerăm, fie că e vorba de un zidar, de un sud, Sudor sau orice o fi, el, desigur, și el intră în categoria aceasta și va trebui să fie încadrat. Karima mi-a spus că trebuie să ne gândim să facem o, un transfer modal. E prea ieftin să mergi până la Katowice, de exemplu, și oamenii ar trebui mai bine să meargă cu trenul sau cu autobuzul. Sunt absolut de acord cu tine. Uh, eu nu zic că EU-ETS-ul este singura măsură prin care trebuie să trecem, dar eu cred și că prețurile EU-ETS-ului ar crește foarte mult dacă sectorul transporturilor ar fi inclus, pentru că nu e la fel de ușor ca pe piața electricității. Nu e ușor să produci energia regenerabilă. Iar diferența de prețuri ar fi mult mai mare dacă am aplica întregul uh, sistem al transporturilor uh, cu aceleași reguli. Sper că n-am uitat pe nimeni care mi-a pus o întrebare. Mulțumesc! Eva, c'est à toi. Eva acum. spreche auch wieder auf Deutsch. Mulțumesc, o să vorbesc și eu în germană. Eu sunt uh, studentă încă, nu sunt expertă, doar am citit ceva și ca să răspund la aspectul costurilor. Am citit destul de mult despre costuri și este și argumentul împotriva uh, um, transportului public gratuit. Toată lumea întreabă cine plătește. Ceea ce am citit însă se folosește deja în anumite orașe europene și anume pe baza impozitului pe venit cum se întâmplă la Tallinn. Însă întrebarea e cum uh, facem o segregare între orașele care sunt mai bogate și orașele care care sunt mai bogate pentru că au mai mulți locuitori și ceilalți care nu au atâția locuitori, dar ideea ar fi să avem la toate orașele un uh, transport public gratuit. Iată propunerea mea. Eu aș zice să nu se facă acest lucru la nivel comunal și național, ci tocmai la nivelul Uniunii Europene să se încerce disponibilizarea fondurilor europene la nivel european. Statistica pe care am citit-o este însă că veniturile pe care le încasăm prin tichete față de ceea ce se subvenționează pe de altă parte sau vine din altă finanțare este atât de mare, este atât de mică profitul încât nu ar face o mare diferență dacă s-ar vinde sau nu uh, biletele, fiind dat că s-ar economisi și bani prin nevinderea biletelor respective și transportul ar fi gratis. Iată de ce e bine să luăm exemplul unor orașe în care se întâmplă deja acest vis și să le luăm ca model. Există orașe care sunt deja un proiect pilot, chiar dacă ele nu se înțeleg pe sine ca și uh, proiect pilot. Eu cred că costul uh, sau factorul costuri poate să fie depășit și mi se pare de aceea că e un proiect realizabil. Pentru ca să mă refer la ce ați spus dumneavoastră, și anume dacă trebuie să adaptăm uh, costurile la venitul uh, familiilor. Am observat că oamenii care câștigă destul și mai precis dacă s-ar reduce costurile pentru persoanele care au venituri mai mici și ar putea să meargă mai mult cu, uh, cu metroul și s-ar reduce numărul de mașini pe șosea, spun, se spune că atunci cei care pot să-și permită să meargă cu mașina ar merge mai mult. Mie mi se pare util să devină gratuit transportul, pentru că astfel stimulentul există de a lua uh, mijloacele de transport în comun, nu numai când nu ai mașină, ci pur și simplu pentru că este mai ieftin. Mi se pare o inițiativă importantă și sigur putem să facem o comparație cu alimentația, dar nu pot să fiu de acord cu această comparație și nu mi se pare neapărat potrivită, mi se pare prea îndepărtată cumva de subiectul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această primă parte a dezbaterii. Acum uh, urmează a doua parte, uh, cea despre turism. Îi dau cuvântul lui Pelumi Fadare. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă prezint uh, ideile mele este vorba de durabilitatea patrimoniului cultural în turism uh, printr-un, uh, printr-o uh, abordare legată de factori implicați și implicarea acestora. Sustenabilitatea se bazează pe implicarea activă a comunităților locale și turismul bine gestionat este foarte important în acest sens și eu mi-aș dori deci să avem o guvernanță inteligentă cu o abordare care să implice pe toți factorii implicați. Pentru ca ei cu toții să fie uh, implicați, deci actorii locali, publici, uh, privați, dar și tinerii, foarte important. De exemplu, uh, guvernele locale ar putea să uh, Uh, aibă uh, schimburi de opinii cu tinerii, de exemplu, dar și cu uh, sectorul privat, pentru a vedea care este viziunea lor asupra patrimoniului, pentru ca să se creeze acest sentiment de apartenență la o identitate comună. Am putea avea un centru comun în care factorii implicație s-ar putea să întâlni la nivel european și deci ar putea să dezvolte capacități, să găsească alternative la modurile dulabile și să aibă schimb de bune practici. Uh, prin uh, uh, um, patrimoniul cultural. Rolul Uniunii Europene este foarte important pentru că aceste guverne locale ar putea să fie încurajate să coopereze, dar și să financeze inițiativele și deci atât, care sunt acțiunile pe care le propun eu pentru a avea un echilibru mai bine în acest domeniu al patrimoniului cultural. Inovare, protecție și angajament. În primul rând, ar trebui ca o, genera- ca o destinație turistică să genereze mândrie Apoi, a trebuit să existe politici europene pentru un, alfabet, uh, un uh, alfabetism turistic, de exemplu, prin uh, cursuri de artă, de istorie și așa mai departe, pentru ca tinerii să devină ambasadori, de exemplu, ai site-urilor UNESCO, care ar crea această identitate europeană și apartenența la ea și ar duce la un comportament responsabil ca turist. Apoi, folosirea platformelor digitale ca un instrument pentru a implica pe factori implicați. Rețelele sociale sunt foarte importante pentru că sunt uh, spații în care toată lumea se uh, întâlnește și ar putea fi folosite ca o uh, abordare de participare în care să se întâlnească cultura cu inovarea și ar putea să apară și acest sentiment al comportamentului responsabil în, doresmul, în domeniul turismului a putea să avem astfel o strategie pentru coeziunea socială în Europa, aducându-ne și contribuția la obiectivele de dezvoltare a Mirelului. Deci am avea locuri mai bune uh, pentru a trăi, uh, dar și pentru a vizita. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, Palomii! Și acum îi dau din nou cuvântul Evei, care ne va prezenta încă o idee în domeniul turismului. Transport und Tourismus, Förderung im ländlichen Raum. Und meine zweite Idee... E vorba de transport uh, în uh, spațiul rural. Ideea ar fi să se dezvolte rețeaua de transport în comun în zona rurală, și acolo să se reducă aproape la zero costurile, prețurile și să se uh, stimuleze și un uh, transport transfrontalier. Eu am uh, lucrat, am trăit cu familia mea la granița între Germania și Franța într-un stat de 300 de locuitori și acolo, de exemplu, e foarte greu să găsești mijloace de transport în comun. În primul rând, pentru că transportul în comun în zonele rurale este foarte precar, uh, dar și pentru că nu există o legătură directă în țara vecină. Prin acordul Schengen și prin cooperările dintre întreprinderile de transport am ajuns deja foarte departe în acest domeniu. Transportul public, dar nu numai între orașe, ci și dincolo de granițe, uh, pe zone, în zone rurale ar face și ca zonele rurale să fie folos, uh, bine puse în valoare și să se dezvolte o rețea care nu există până acum. Pentru ca să dau exemplul uh, orășelului meu uh, de graniță, o linie de autobuz care nu numai lega două uh, sate germane, ci și unul francez cu unul german, ar fi, de exemplu, o, o schimbare foarte mare și o cooperare între TGV și Deutsche Bahn ar fi de dorit, dar dincolo de aceasta ar fi important să avem și trenuri regionale germano-franceze. Transportul uh, în comun uh, la țară trebuie să fie dezvoltat și ar permite și tinerilor ca mie, de exemplu, să iasă din această senzație de uh, incapacitate pe care o avem dacă nu putem să ne deplasăm liber și care de obicei decidem, ne decidem împotriva unei mașini dacă avem alternative. Apoi, ă, tarifele ă, rețelelor, tarifele de călătorie ar trebui să fie aproape de zero pentru ca să poată să fie folosite aceste sisteme. Mă gândesc, de exemplu, că banii ar putea să vină din mai multe ă, din multe fonduri pentru dezvoltare regională, dar că, de asemenea, ar trebui să fie repartizate mă gândesc și la o posibilă finanțare din partea statului, pentru că sigur că sunt limitate fondurile europene și eu cred că aceasta ar reuși. Mulțumesc, Eva. Cum ai tu cuvântul pe lumii? Ideea de astăzi este să sensibilizăm în ce privește ecoturismul pentru a reduce impactul de mediu al turismului. Uh, ca și alții, niciodată nu m-am gândit ce impact fac uh, uh, când Eh, fac turism. Însă mi s-au schimbat ideile după ce am vizitat eh, Mallorca sau când am vizitat Slovenia în 2016. În calitate de turism eh, mi-am dat seama că în calitate de turist ai un impact asupra orașului pe care îl vizitezi. O idee foarte bună ar fi, de exemplu, să se promoveze ecoturismul pentru a susține turismul durabil. Și deci am câteva soluții pentru în Europeană. Să creeze campanii de sensibilizare pentru a vorbi de răspunderea comună pe care o avem în calitate de consumatori și de cetățeni, uh, dar și ca turismi, turiști. Uh, în al doilea rând, uh, turiștii trebuie să aibă informații în legătură cu reducerea impactului ecologic când fac turism și să fie încurajați să aibă un comportament responsabil. Să acordăm sprijin pentru cercetare prin mecanisme financiare pentru a defini statele pentru ca uh, statele să poată să aibă o trasabilitate în ceea ce privește uh, durabilitatea în turism pe baza acestor date. Și în fine, ideea ecoturismului este holistă uh, pentru că toată lumea are de câștigat, deci economia locală, antreprenorii locali se generează și respect pentru comunitatea respectivă și deci această idee ar trebui să fie promovată în zonele rurale, dar și în zonele urbane. Și astfel Uh, aceste practici în domeniul ecoturismului ar putea să ducă la uh, conservarea mediului înconjurător. Dar să nu uităm că această practică poate fi de succes doar dacă avem uh, o abordare care implică toți factorii implicați, care să nu îi includă doar pe responsabilii din acest domeniu al turismului, ci și pe universitari. Mulțumim foarte mult pe Lumi pentru toate aceste idei. Începem dezbaterea cu deputații noștri și începem cu domnul Van de Kampf. Voorzitter, eh, dank u zeer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aceste idei eh, îmi plac mai mult decât cele din prima rundă. Sunt de acord cu Pelumi. Sper că eh, am înțeles, am pronunțat bine numele. Uh, mai ales în ceea ce privește ecoturismul. Dar problema este că aici intervine subsidiaritatea uh, în europeană și deci uh, e o problemă de competență a autorităților locale și regionale. Ele ar trebui să promoveze această idee a turismului durabil. Deci nu cred că este o competență europeană, sper că n-am înțeles eu greșit. În tinerețe, în tinerețea mea, de mult, deci, spune vorbitorul, aveam tot felul de uh, interese. Nu mă interesa să turismul uh, responsabil sau uh, durabil, pentru că noi doream să vizităm cât mai multe locuri, să mergem în baruri, să ne distrăm. Uh, mă întreb dacă acest turism responsabil este doar pentru tineri sau este și pentru persoanele în vârstă ca mine. Iar în ceea ce privește transportul și turismul în zonele rurale, în engleză, Deci, ca să ne întoarcem la transport și la turism uh, în zonele rurale, da, într-adevăr, este o problemă reală. Pentru că foarte multe companii uh, vor uh, profit. Cam pe asta se bazează modelul lor de afaceri. Și dacă nu există suficienție utilizatori, nu există suficienție călători, legătura respectivă este pur și simplu eliminată. Vă pot da exemplu din uh, țările de jos. Avem uh, benevoli, avem uh, voluntari care asigură anumite legături, le acoperă, de exemplu, la cerere. Iar în ceea ce privește ecoturismul, Claudia Tapardel și Claudia de Montero se ocupă de ecoturismul european, dar în orice caz cred că e o competență europeană. Doamna Ayala Sender, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei și vreau doar să vă împărtășesc o experiență a unei uh, organizații pe care o conduc și anume o organizație de turism social, dar nu numai social, ci și responsabil. Și uh, astfel facem legătura și cu durabilitatea. Mai întâi, pentru a mă adresa mai întâi domnișoarei Fadare. Vreau să vă amintesc că în Spania, eu vă spun asta pentru că în asta sunteți tânără și eu, fiind mai în vârstă, pot să vă spun că existau diferite uh, entități, birouri, organisme care permiteau tinerilor care se aflau într-o situație mai vulnerabilă, aveau posibilitatea să învețe meserii în așa fel încât să valorizeze, să valorifice patrimoniul cultural, istoric, ecologic. Era un ciclu de formare fie de un an, fie de trei ani și sute de mii de tineri au participat și era o idee pe care poate ar fi bine să o reproducem la nivel european, însă ce a spus noastră, da, erau protagoniști, erau actorii principali a unei astfel de acțiuni culturale de protecție a monumentelor, și uh, sunt absolut de acord cu ceea ce spuneați. Și așa cum spunea și domnul Wim van de Camp, care adinar, cred că a și plecat. Um, problema turismului în Europa este că um, operatorii, agențiile, uh, pleacă de la ideea că piața rezolvă tot și de aceea nu sunt fonduri suficiente pentru turism și trebuie să transferăm fonduri fie din dezvoltarea rurală, fie din dezvoltarea durabilă. De aceea cred eu că dorința dumneavoastră și anume să avem un adevărat program de sprijin pentru turismul uh, sustenabil și pentru ecoturism ar fi ceva fundamental. Împărtășesc această idee. Apoi, transportul public în zonele rurale. Eu vin și eu uh, Uh, din zona rurală și cunosc problema și uh, e vorba despre autobuzele publice care de multe ori uh, sunt autobuze, spre exemplu, care inițial sunt școlare, dar care pot fi utilizate și de alte persoane pe acele rute și sunt de acord cu dumneavoastră. Acum nu știu dacă poate că în Germania situația e diferită, poate e un fel de monopol pe piață, nu, dar în ceea ce vrește situația din Spania sunt de acord, trebuie să încercăm să obținem o diversitate mai mare. Și apoi, în ceea ce privește ecoturismul, ecoturismul, sunt de acord cu domnișoara Fadare, lupta împotriva acelui supraturism, ceea ce se întâmplă în Barcelona și toată lumea știe și se întâmplă și în Paris, este să încercăm să redistribuim acea cerere și ofertă turistică uh, și să o repartizăm, să o dirijăm înspre uh, zonele rurale, în așa fel încât să avem durabilitate. Uh, nu știu dacă de la ECR vrea cineva să ia cuvântul. Domnul uh, Doamna Meissner, acum nu, nu doriți? Domnul Kramer, vă rog, aveți cuvântul. Vielen Dank. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Turismul poate să distrugă turismul. Sunt de acord că trebuie să fie turism sustenabil, pentru că altfel turismul va da lovitura de grație turismului. Nu sunt de părere că avem uh, prea puțin bani. Avem prea mulți, avem mulți bani și cheltuim prost. În Stuttgart se cheltuie 10 miliarde pentru a îmbunătăți pentru a reduce capacitățile unei gări la jumătate. E o nebunie, dar e realitate. Uh, de 30 de ani cheltuim miliarde pentru a crea o rețea feroviară europeană, tocmai pentru ca să se îmbunătățească conexiunile transfrontaliere. Dar ceea ce vedem până la urmă este un mozaic prost uh, îmbinat, în care există foarte multe lacune cu aceste miliarde care s-au cheltuit la Stuttgart, am putea face 80-90 de proiecte de legături uh, la nivel transfrontalier în Europa și atunci Europa chiar ar crește împreună. Aceasta este ceea ce necesităm noi și ar fi și din punct de vedere ecologic sustenabil. În ceea ce privește cu turismul care trebuie să fie sustenabil, după cum ziceam, sunt de acord și aici noi în Europa suntem mult mai departe decât statele membre în parte. Noi cheltuim mai multe în Europa, mai mult pe uh, pistele de bicicletă, pe investițiile în biciclete în general, care asigură un turism durabil. În Germania niciun cent de euro nu se investește pentru uh, toate benzile de bicicletă mai externe și extinse. În Europa am reușit să impunem și ca banii care se cheltuiesc pentru transport să acopere și acest domeniu și joi, de fapt, am decis ca să poți pe toate trenurile mai nou să-ți iei bicicleta. Această combinație de bicicletă și tren e fest, este foarte bună, e extraordinară și am reușit să o garantăm. Acum întreabă dacă, întrebăm și dacă statele membre ne vor susține. Sperăm că o să o facă. Și uh, apoi, sigur, la nivel transfrontalier avem multe probleme, multe lacune. Uh, dar și uh, alt exemplu interesant este tramvaiul de la Strasburg care merge până la Kiel. De zeci de ani se dorește, întâi spuneau germanii nu, după aceea guvernul din Baden-Württemberg s-a schimbat și au dorit și în fine s-a reușit. Peste tot unde un tramvai a înlocuit un autobuz au, s-au dublat Um, pasagerii. Există exemple nu numai de la Strasburg, ci și de la Saarbrücken. Deci, da, turismul e bun, dar trebuie să fie durabil, altfel se strică pe sine însuși și înrăutățește și viața pe această planetă, ceea ce nu ne dorim, pentru că și copiii noștri trebuie să poată să trăiască pe această planetă. Merci. Mulțumim, domnule Kramer. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Oui, 30 secunde. 3 secunde, doamna Ayala Sender. Da, doar pentru a mă referi la ceea ce spuneau tinerii și anume transport gratis în orașe, transport în comun. După cum vă dați seama, da, și eu m-am gândit că în momentul în care te gândești că ceva e gratuit, până la urmă cineva trebuie să plătească prin impozite, plătește întreaga comunitate. Acum uh, uh, guvernele nu vor să mai existe alte impozite în plus pentru ca cetățenii să plătească pentru turism durabil, pentru transport gratuit și așa mai departe. Uh, nu vor plăti tinerii, bun, pentru că ei vor beneficia de facilități, însă va va, vor plăti restul. Așa că până la urmă e nevoie de mai multă finanțare, atât din partea Uniunii Europene cât și din a impozitelor plătite de toți cetățenii, în așa fel încât să avem un spirit de comunitate. Și mă gândesc că uh, o soluție poate fi găsită. Mulțumim, doamna Iala Sender. Mulțumim pentru propunerile dumneavoastră cu privire la ecoturism, care este și o prioritate pentru comisia noastră. Avem un, un task force la comisia noastră. Turismul nu se poate face cu mașina. Dacă vrei să descoperi un oraș, atunci mai bine iei bicicleta sau mergi pe jos. Dar voi anticipați, uh, ne vorbiți despre turismul viitorului. În Europa, în acest an, au existat mai mulți turiști decât, uh, uh, decât locuitorii săi. 600 milioane de turiști într-un an. Mâine vor fi și mai mulți. Ce facem? Cum putem face? V-ați gândit la asta? tourisme et cette volonté des gens qui ont envie aussi. Pentru a păstra ecoturismul, pentru că toată lumea vrea să descopere lumea și Europa. Da, e o întrebare grea, nu-i așa? Zonele rurale. Să nu uităm că turismul include și zonele rurale, dar și cultura și istoria orașelor. Fără cultură n-ai cum să avansezi. Pour répondre à nos différents députés aș dori să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Pe lume acum, te rog. În spaniol, în răspunsul a Chiadici. O să răspund în spaniolă pentru a răspunde doamnei deputat. Da, e adevărat că nu trebuie să facem acest antagonism cei mai în vârstă, cei mai tineri. E adevărat că tinerii au un rol important și tema aceasta a turismului uh, sustenabil este una importantă și știu că noastră v-ați referit adinaori la niște cursuri, nu, organizate uh, Intervenție din sală fără microfon. Da, e adevărat că e foarte important acest lucru pentru că astfel tinerii pot fi implicați direct și atunci ar promova patrimoniul cultural și exact asta vrem și noi, să fie cât mai implicați cu putință. Și apoi, evident, mai există și rețele sociale, pentru că suntem cu toții pe rețelele sociale și atunci tinerii pot să împărtășească aceste informații și să creeze o adevărată conștientizare față de situație și atunci tinerii vor fi mai implicați. Pentru că nu e simplu, nu e simplu să te implici și să înțelegi că turismul durabil este deosebit de important, tot atât de important ca și patrimoniul cultural, așa cum spunea și colega mea. E clar că până la urmă trebuie să vedem ceea ce vom lăsa următoarelor generații. Și... Um, Acum, în legătură cu turismul durabil, care ar putea fi rolul Uniunii Europene Uh, față de rolul autorităților locale și regionale. Da, e adevărat că autoritățile locale și regionale trebuie să se ocupe de acest subiect pentru că e de competența lor, dar cred că și un european ar putea să aducă o mână de ajutor. De exemplu, prin politicile adoptate se poate face un proiect de alfabetism privind uh, cultura europeană, astfel încât uh, statele membre să preia această idee și să o pună în aplicare la nivel național. Dar dacă această idee vine de la nivel european, ar fi și mai bine, cred. În legătură cu finanțarea, mi-a spus o întrebare în legătură cu finanțarea. De exemplu, Freiburg, orașul Freiburg, a primit uh, sume mari, uh, nu neapărat uh, pe drept. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească mai bine în legătură cu felul în care alocă fondurile, să vadă care sunt orașele sau zonele care au nevoie de mai multe investiții. Și de aceea am menționat această idee a cercetării. E foarte important să se investească și mai mult în cercetare și în date, Uh, astfel încât să știi ce faci, unde dai banii, unde investițiile vor fi utile și să nu dai așa uh, bani uh, unde banii se duc pe apa sâmbetei. Eva. Tot în germană. În primul rând, în legătură cu partea de finanțare și întrebarea rentabilității a profitului dar, într-adevăr, sunt subiecte foarte importante. Profitul trebuie să fie foarte mare. Argumentul, contraargumentul cel mai puternic, am spus, eu vin de la țară și uh, tocmai uh, asta am simțit și eu. Uh, chiar dacă există autobuze în timpul săptămânii, de exemplu, în zona mea sunt, sunt aproape goale. Deci de aceea spuneam că în primul rând Uh, tarifele, uh, biletele să fie mai ieftine și apoi în zonele transfrontaliere, de exemplu, să existe uh, proiecte comune pentru a dezvolta transportul de la țară din zona mea, când cineva are o mașină, nu toată lumea are mașină, dar când are mașină, preferă mașina. Uh, pentru că dacă faci comparație între banii care te costă mașina sau uh, autobuzul, uh, suma este zero. Deci e exact același preț. Și deci cei care folosesc mașina sunt doar, autobuzul sunt cei care au mai puțin de 18 ani pentru că nu au carne de conducere. Deci ar trebui să fie o politică de transport atât prin extinderea rețelei, dar și în ce privește tarificarea. Bineînțeles că e de competența uh, nivelului local, al comunelor, uh, dar în orice caz trebuie să se întâmple o schimbare de mentalitate și bineînțeles că nu poate uh, doar Uniunea Europeană să o genereze. Sunt convinsă de acest lucru. Aș dori să vă mulțumesc pentru încurajări. Știu că am uh, rămas, uh, am fost destul de vagă, vagă, dar în orice caz mă bucur de tot ce s-a făcut, mai ales uh, că bicicletele pot fi luate în tren. Pla- ropote de aplauze pentru cei trei tineri ai noștri, Filip, Eva și Peluvi. Vă invit, sunteți bineveniți în comisia mea când vreți, dar nu tot timpul la prezidiu. În orice caz, mulțumesc pentru acest schimb. A fost excelent. Ne bucurăm uh, de faptul că acest uh, eveniment uh, al tineretului european 2018 are loc anual. Suntem mari fani ai tinerilor și, încă o dată, pe curând! Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. vraiment hyper, hyper. Allez, nous continuons nos débats et nous allons... Continuăm dezbaterea și vom discuta despre raportul cu privire la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii Europene. E vorba de raportul colegului nostru, Keith Taylor. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor pentru implicarea foarte activă în redactarea acestui aviz cu privire la punerea în aplicare a regulamentului 1 din 2005. Am avut 90 uh, de amendamente, am primit 90 de amendamente. E un uh, subiect uh, care este foarte important pentru mine personal și îmi pare rău că doar la 10 ani după ce regulamentul respectiv a intrat în vigoare, avem aceleași lacune de implementare. Tot timpul se raportează astfel de uh, lacune, aceste neajunsuri. În mare parte, amendamentele colegilor mi s-au părut foarte bune, amendamente pentru a îmbunătăți Um, uh, bunăstarea animalelor. Se solicită o mai uh, bună implementare prin mecanisme de punere în aplicare mai puternice și prin uh, sancțiuni mai stricte. Având în vedere că suntem la Comisia de Transporturi, examinăm și îmbunătățiri specifice tehnice pentru transporturile și echipamentele rutiere și maritime. Colegii au solicitat, de exemplu, ca timpul de transport al animalelor vii să fie redus și au solicitat uh, inspecții mai frecvente și mai stricte uh, înainte de încărcarea animalelor respective. Mulți uh, și-au exprimat îngrijorarea faptului că regulamentul nu se aplică uh, pentru exporturile spre țările terțe. Uh, în pofida unei hotărâri CEJ, care confirmă faptul că regulamentele europene trebuie să fie respectate până când animalul ajunge la destinația finală. Și aici e vorba și de țările terțe. Să vă spun unde ne aflăm acum. Încă încercăm să finalizăm amendamentele de compromis. Nu vom vota mâine. Unele grupuri uh, m-au abordat, mi-au spus că au nevoie de mai mult timp și deci vom vota acest aviz la următoarea noastră ședință în 3 uh, decembrie și înainte vom mai avea o altă reuniune cu raportorii uh, alternativi în 26 la ora 6 seara. Colegii își amintesc poate că Parlamentul deja a votat o rezoluție cu privire la protecția animalelor uh, în timpul transportului în anul 2012. Nu cred că ar trebui să repetăm uh, obiectivele acestei rezoluții și nu cred că ar trebui să venim cu o poziție și mai slabă decât rezoluția. Pentru că nu asta așteaptă cetățenii de la noi. Să nu uităm că o, uh, mai bine de un milion de cetățeni europeni au uh, semnat uh, petiția Stop the Trucks, uh, opriți uh, camioanele, uh, solicitând uh, interzicerea transporturilor uh, mai lungi de 8 ore pentru animale. Și aici cetățenii își doresc rezultate concrete. A sosit momentul să dăm dovadă de uh, ambiție, deci să vedem uh, Uh, nu, situația actuală nu poate continua, nu funcționează și nu se poate ca atât de multe animale să sufere de pe urma unor condiții absolut îngrozitoare uh, și să fie expuse în mod inutil la suferință. Deci, voi încerca să găsesc amendamente de compromis în acest sens și uh, sper să cooperăm cât mai bine cu colegii. Deci uh, vă vom uh, trimite invitația pentru ședința de luni uh, astăzi cu uh, sugestii uh, pentru amendamente de compromis uh, modificate, dar în orice caz sunt nerăbdător să aud orice sugestii pentru aceste amendamente de compromis. Mulțumesc anticipat pentru cooperare. Mulțumim, domnule raportor, înainte de a lansa dezbaterea cu raportoria uh, din umbră și cu toți cei care vor să ia cuvântul în această dezbatere, aș dori să urez bun venit primarului orașului Liverno. Unde sunteți? Domnul Filippo Nogaran, bun venit la comisia noastră. Donc, d'Italie. Deci din Italia, continuăm. Mulțumim pentru prezența astăzi. Domnul Deli acum. Vă rog, aveți cuvântul în numele doamnei De Monte. A, nu, președinta se scuză numele doamnei Montero. Da, e o problemă de citirea numelor. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, colega Montero m-a rugat să îi citesc contribuția pentru că, din păcate, nu poate participa la ședința de astăzi the rapporteur for all the work uh, he's done so far uh, before making some comments on the Mulțumim uh, foarte mult raportorului pentru cooperarea foarte strânsă în legătură cu amendamentele de compromis. Pentru PPE, problema provine din punerea în aplicare de către statele membre acestui regulament, dar și lipsa de inspecții din partea Comisiei Europene. Nicio altă regiune din lume nu are o legislație în domeniul protecției animale atât de vastă precum Uniunea Europeană și deci Uniunea Europeană ar trebui să aibă instrumente de monitorizare în lanțul de transport pentru a pune în aplicare cu adevărat regulamentul actual. PPE-ul consideră că, înainte să se ia alte uh, măsuri, Parlamentul ar trebui să solicite Comisiei să prezinte studiul uh, cu privire la uh, punerea în aplicare a regulamentului actual orice interzicere a transporturilor lungi ar trebui să se facă cu o evaluare de impact uh, efectuată de către autoritățile competente, printre care și Comisia, dar și EFSA și Platforma Europeană cu privire la bunăstarea animalelor. Cu tuturor ne pasă de bunăstarea animalelor, dar în ce privește politicile publice, ar trebui să ținem cont de o serie de factori care intervin. Statele membre trebuie să fie mai riguroase uh, cu procedurile de aprobare pentru transportul rutier și maritim și uh, trebuie să se facă inspecții, așa cum se spune în regulamentul actual, deci să nu se exagereze cu ele. Ar trebui să existe o mai bună cooperare, uh, cooperare cu statele terțe și să se monitorizeze respectarea de către acestea a dispozițiilor regulamentului. În încheiere, pe de o parte, e nevoie de mai multă informare și de formare, o răspândire mai bună a celor mai bune practici, pe de altă parte, Comisia ar trebui să ia măsuri împotriva statelor membre care în mod uh, sistematic nu uh, pun în aplicare uh, regulamentul respectiv. Sper ca această contribuție să facă să se regăsească în amendamentele de compromis pentru a ajunge la un uh, raport cât mai echilibrat. Mulțumesc! Mulțumim uh, domnului Deli. Domnului Zin chiar acum cuvântul. Ja na kanwie tej dyskusji chciałem powiedzieć o kilku... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Câteva observații. Mai întâi, aș dori să prezint poziția grupului meu. Haideți să nu ne focalizăm pe elaborarea unui nou text legislativ. Mai întâi e nevoie de o evaluare a regulamentului care există și există deja de câțiva ani de zile și, nu uitați, a fost adoptat în 2005. Tocmai de aceea trebuie mai întâi să răspundem la o întrebare absolut fundamentală și anume, evaluarea modului în care se respectă și se aplică în mod corect regulamentul, dacă răspunsul este pozitiv, da sau nu. Din păcate, nu. Și grupul nostru politic nu are o apreciere pozitivă față de modul în care acest regulament este pus și în aplicare. Noi suntem convinși că trebuie să atragem atenția asupra trei elemente principale. Mai întâi, prevederile legale care ar trebui să acopere toate tipurile de transport, toate modalitățile de transport. Trebuie să punem accentul pe transportul maritim care e mult mai complicat decât transportul terestru. A doua, al doilea aspect. Animalele uh, ar trebui să poată beneficia de îngrijiri veterinare adecvate. Și în al treilea rând, suntem convinși că um, n-ar trebui să avem controle doar în interiorul Uniunii Europene. Uh, ci ne-am, ar trebui, și de altfel este o obligație, aș spune chiar și de natură morală, să controlăm și transporturile care provin dinspre Uniunea Europeană și merg înspre țări terțe. Și pe baza acestei, acestor uh, comentarii, aș vrea să spun că, bun, uneori ideile sunt frumoase, intențiile autorilor sunt bune, din păcate, ideile acestea nu sunt și întotdeauna și realiste. A fost o idee ce a fost lansată și anume că fiecare animal transportat ar trebui să beneficieze de un, un fel de chip electronic. Uh, eu, sincer, aș vrea să fim prudenți cu astfel de idei, uh, pentru că e foarte greu Uh, spre exemplu, dacă e vorba de cai sau de vaci, da, e simplu, dar dacă e să vorbim despre pui și găini, și atunci ar fi mai complicat. Așa că trebuie să dăm dovadă de realism și de pragmatism. Și mă gândesc că n-ar fi deloc bine să propunem astfel de prevederi uh, legale ce nu vor fi realizate în practică. Eu și grupul nostru suntem deschiși pentru a găsi posibilități de compromis. Um, și dacă aceste amendamente de compromis nu vor fi uh, adoptate, mă gândesc că avizul atunci ar trebui adoptat, dar într-un mod uh, artificial, ceea ce n-ar fi bine. Așa că haideți să conlucrăm. Mulțumesc, domnul Zotrovski. Mersi, doamna președinte. Ia fi meniu pana profesora. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Uh, aș vrea și eu să iau cuvântul în numele domnului profesor Legutco. Uh, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru propunerile de compromis. Uh, putem spune că în mare parte suntem de acord cu acestea. Aceste propuneri de compromis oglindesc starea actuală a felului în care regulamentul din 2005 este aplicat referitor la protecția și bunăstarea animalelor de, în timpul transportului. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că progresele în punerea în aplicare a regulamentului nu sunt suficiente. Problema cu bunăstarea animalelor continuă să existe din cauza lipsei de respectare strictă a prevederilor în vigoare în statele membre. Punerea în aplicare este insuficientă deocamdată, așa că eu am speranța că propunerea de compromis va consolida diferitele proceduri de control de la începutul până la sfârșitul călătoriei. Iar grupul conservatorilor europeni insistă asupra faptului că trebuie să limităm neapărat durata acestor călătorii la un maxim de 8 ore, indiferent de tipul de transport ales, maritim, terestru. Și, de asemenea, ar fi necesar să organizăm inspecții cu ocazia acestor transporturi. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a veghea la bunăstarea a, a, a acestor animale de-a lungul transportului. Și să sperăm că vom ajunge la un rezultat bun în așa fel încât Comisia pentru Agricultură să poată utiliza avizul nostru. Doamna Meissner, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și ție foarte mult pentru cum te-ai implicat pentru acest aviz. Am avut și o audiere pe tema protecției animalelor în transport, dar uh, deși n-am fost acolo, biroul meu mi-a transmis ce s-a discutat. E car, clar care este problema punerii în aplicare a acestei legislații. Nu se pune în aplicare, de fapt, ceea ce avem în regulament și nu se controlează destul conținutul. Acestea sunt ambele probleme. În anumite țări se fac controle, dar nu în toate. Se pare și că informațiile despre um, marfă, despre, adică despre um, animalele care sunt transportate nu sunt uh, disponibile la timp, pentru ca, de exemplu, veterinarul să poată să intervină cu tratamentul la început și să se ocupe de animali. Vagoanele nu sunt dotate așa cum am fi vrut, cu posibilitatea de a adăpa animalele, de exemplu, sau a da furaje. Mi se pare că ar fi optim dacă am avea timp mai scurți de transport și am avea abatoarele mai apropiate pentru ca să nu trebuiască să transportăm animalele atât de departe. Dar sigur că depinde în primul rând de uh, deplinirea a ceea ce am stabilit deja și de dotarea vagoanelor în care se face transportul de animale, care trebuie să fie mult mai bună este mai important să existe toate facilitățile necesare pentru a uh, adăpa animalul de, mai, decât să fie neapărat foarte aproape abatorul. Toată lumea dorește bunăstarea animalelor, mai ales când animalele merg spre abator. Nu e neapărat în interesul animalului, dar totuși mi se pare normal în societatea noastră să acceptăm că trebuie să garantăm aceste condiții. Se pare că există prea puține date disponibile însă și prea puține concluzii care ar putea să fie analizate. Sigur că s-ar putea spune și că și comisia ar trebui să aibă mai multă grijă, dar știți cum este când se pune ceva în aplicare. De fapt, comisia ar trebui să fie gardianul legislației și să vadă dacă o legislație nu este transpusă bine. Chiar dacă nu scrie imediat uh, o scrisoare de sancțiuni dar în același timp statele membre trebuie și ele singure să aibă grijă să transpună, ceea ce nu se întâmplă. Nu toată lumea transpune la fel și nu întotdeauna așa cum este prevăzut în legislație și, de asemenea, nu întotdeauna spre bunăstarea animalului. Trebuie să se poată îmbunătăți aceste condiții și pentru aceasta dotarea tuturor mijloacelor de transport care trebuie să fie adecvată pentru animale. Mulțumesc! Madame Gonzales. Și acum are cuvântul doamna Gonzales, vă rog mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor. Da, dincolo de amendamentele noastre, aș fi vrut să discutăm despre felul în care se derulează negocierile. Mie mi se pare că decurg bine. Acum, ceea ce ne lipsește este să cerem comisiei să revizuiască în totalitate regulamentul referitor la bunăstarea animalelor de-a lungul transportului, pentru că până la urma urmei, în momentul în care noi vom aproba această inițiativă, iată, au trecut deja aproape 14 ani de când s-a adoptat acel regulament și ar fi vorba cam de încă 2 ani suplimentari până va intra în vigoare textul și ar trebui să actualizăm textul, ținând seama de schimbări și de evoluții uh, și să adaptăm subiectul. Eu cred că în ziua de astăzi există o conștientizare și o sensibilitate mult mai mare față de felul în care sunt tratate animalele și atunci ar trebui, spre exemplu, să uh, preluăm uh, ceea ce a spus Comisia pentru a actualiza anumite elemente, dar ideal ar fi până la urmă să avem o revizuire completă a întregului regulament și nu doar anumite părți. Până atunci, salutăm totuși în mod favorabil ideile asupra cărora am căzut de acord și anume că avem tehnologii în momentul de față pentru a permite monitorizarea, localizarea acestor animale și atunci comisia ar trebui să studieze viabilitatea tehnică și financiară pentru a geolocaliza aceste animale și am putea eventual să definim un grup. Ar putea inițial, evident, să coste destul de scump, însă uh, pe parcurs am putea face economii de scară și uh, am putea să oferim această posibilitate și micilor producători care ar avea nevoie de sprijin din partea administrațiilor publice pentru a realiza acest lucru. Dar măcar să studiem subiectul. Și, în al doilea rând, ar trebui să prevedem anumite sancțiuni, cum ar fi, spre exemplu, retragerea licențelor de funcționare pentru acei operatori care nu respectă prevederile. Știți că există o astfel de posibilitate, ca în Australia. Și, în final, vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită de propunerea de a publica o anumite liste negre pentru operatori care există deja și care știm că nu respectă normele în vigoare. Deocamdată cam atât și îmi cer scuze, o străbască să plec repede pentru că trebuie să merg și la o altă ședință, însă rămâne echipa mea și vor nota ceea ce veți spuneți. Mulțumesc foarte mult, foarte mult și acum are cuvântul doamna Arnotu. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președinte. Iată că trebuie să condamnăm o neglijență foarte criminală în materie de transport de animale și în materie de control. Mare parte a propunerilor merge în ideea de a ușura suferința animalelor și anumite aspecte, da, sunt bine abordate în text de către domnul raportor mai ales, spre exemplu, abatoare mobile, care totuși nu depinde de comisia noastră, dar care ar fi un element crucial pentru că ar evita în parte să mai avem problema aceasta a transportului animalelor în condiții inumane. Acum, dacă marea parte a amendamentelor merge în direcția potrivită, din păcate nu ne-am pus o, două întrebări fundamentale, după părerea mea, în, acest text. Mai întâi, felul în care civilizația noastră dorește să respecte ceea ce înseamnă o, o ființă vie, care până la urmă animalul e un fel de produs uh, care este ignorat uh, în beneficiul profitului. Pe de altă parte, ar trebui să ne punem întrebarea ce fel de piață unică vrem, pentru că următoare este uh, sursa noastră mare de profit și care duce până la urmă la niște trans transporturi din ce în ce mai uh, pregnate de mărfuri, mărfuri printre care contabilizăm și aceste animale, înspre și dincolo de spațiul nostru economic, dincolo de orice uh, analiză de mediu și consecințe pentru aceste animale. Și de altfel constat că cei care nu vor să discutăm despre suferința animalelor sunt tocmai cei care vor să mențină situația actuală de status quo și anume transportatorii aceștia rutieri exploatați. Mulțumesc foarte mult, doamna Hnuțu, și acum timp de un minut și jumătate, domnul Dumas Mecher. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Bunăstarea animalelor este un subiect la care țin foarte mult. Exact ca și ceilalți colegi, colegul Telar și alții, vreau să vă spun că uh, deplâng faptul că nu există controle suficiente în uh, transportul acestor animale. E absolut un scandal. Un scandal să nu se aplice sau să nu dorim să se aplice propriile noastre reglementări în domeniu. Pentru că atunci uh, asta ar însemna că aceste regulamente sunt așa, doar vorbe goale pe hârtie și uh, uh, subiectul a fost abordat în nenumărate rânduri în uh, cadrul intergrupului pentru bunăstarea animalelor și în cadrul Comisiei pentru Sănătate. Așa că nu pot decât să mă bucur Um, când uh, am citit, nu am putut decât să mă bucur când am citit amendamentul de compromis elaborat încă din prima ședință a raportorilor din umbră și deplâng faptul că până la urmă nu toate grupurile politice au uh, salutat în mod favorabil aceste propuneri de amendamente. Clar, trebuie să reducem uh, durata transportului, transportului. Avem nevoie de o, un control mai strict a felului în care sunt uh, puse în aplicare prevederile din regulament. E vorba de condiții stricte de transport uh, înspre uh, alte țări, cum ar fi țările terțe. Doamna Ulsco, cu un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Lång tid har ju frågan om eh, djurtransporter. De multă vreme, această problemă a mm, transportului animalelor ne îngrijorează, ne uh, uh, atrage atenția pentru că am văzut cu toții acele imagini groaznice. Însă, în acest sens, Uniunea Europeană poate juca un rol deosebit de important și în trecut ne-am dat seama că animalele de-a lungul transportului sunt foarte prost tratate. Sunt uh, duse dintr-un loc în altul pe durate foarte lungi, uh, distanțe foarte lungi, în condiții groaznice. Și de multă vreme deja cetățenii europeni nu mai sunt de acord cu aceste metode. În momentul în care vedem la televizor astfel de imagini, în momentul în care se vorbește despre acest lucru la radio, asta provoacă o, provoacă o nemulțumire profundă și să sperăm că vom fi în măsură să îmbunătățim aceste condiții și să vom reuzi acest lucru în comisia noastră și asta cu prin amendamentele pe care le-am înainte prezentat. Și acum, domnul Kramer, un minut jumate. Vă mulțumesc, vreau și să-i mulțumesc raportorului pentru buna colaborare. A fost un raport excelent, sper să avem o majoritate pentru el. Transportul de animale a crescut enorm în ultimul deceniu, indiferent dacă e vorba de animale în viață sau de carne adică animale moarte. De exemplu, crabii din uh, nordul Norvegiei și din Suedia, care sunt pescuiți în uh, apele uh, acelea, sunt transportați către Maroc pentru că acolo există cerere și pentru că acolo disponibilitatea e mai mare uh, să fie decorticați și, fiind dat că costurile de uh, mâini de lucru sunt mai mici, sunt transmiși, trimiși înapoi uh, în formă decorticată. Așa se întâmplă și cu animalele care sunt transportate către abatoare. În anii 40-50 erau distanțe mici, dar abatoarele mari sunt de obicei mai ieftine și atunci cele mici au fost închise și astfel transportul de animale trebuie să urmărească aceeași logică, ele sunt uh, călătoresc mii de kilometri și după aceea, după ce sunt tăiate la abator, revin unde, acolo unde au fost, uh, de unde provin, dar tăiate. Ceea ce înseamnă că și transportul este artificial prea ieftin dacă nu îl, îi creștem prețurile, atunci uh, să nu ne mirăm de aceste tranziții. Aș vrea să știu și aceste transporturi. Vreau să întreb uh, Comisia de ce nu s-a făcut nimic, pentru că se încalcă legile și ei sunt gardianul tratatelor. Trebuie să facă ceva. O lege care există, dar la care nu se supraveghează punerea în aplicare și nu există sancțiuni, nu poate să mai fie considerată o lege. Nu putem să vorbim de o lege în adevăratul sens al cuvântului dacă nu există și controlele aferente. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer, și acum vreau să dau cuvântul comisiei, doamnei Hamires Bela de la Direcția Generală Santé. Vă rog. Bun venit. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia s-a angajat la implementarea punerii în aplicare, de la implementarea legislației, așa cum am mai spus-o, sunt mai multe acțiuni în această direcție pentru transportul rutier sau și pentru transportul naval și acțiuni pe diferite fronturi pentru a încerca să rezolvăm domenii cum ar fi transportul cu temperaturi ridicate, transportul către țări externe, terțe, dar și îmbunătățirea disponibilității datelor. Astfel, statele membre vor putea să se concentreze cu resursele lor pe domeniile care sunt critice pentru transport. Noi considerăm că regulamentul este bine structurat, permite uh, o bunăstare a animalelor pe timpul transportului și Comisia dorește să întâmpine raportul final al Parlamentului pe subiect și vom face după aceea ajustările necesare pe care ne punem de acord. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Keith Taylor are cuvântul. Aveți cuvântul în finalul dezbaterii. Mulțumesc. Contribuțiile colegilor au fost excelente și m-au uh, bucurat. Mi se pare că suntem totuși de acord în mare parte că implementarea a fost foarte slabă. Și întrebarea este acum, cum putem să facem această îmbunătățire mai bine? Cum putem să găsim o soluție care să uh, fie pragmatică și în același timp ușor de pus în aplicare? Sunt foarte dezamăgit de comisie care pare să ne prezinte o perspectivă în care implementarea este proastă, vai dar ce păcat, cam așa, după care ei recunosc din nou că sunt gardianul tratatelor. Este foarte important să înțelegem de fapt ce face Comisia pentru ca să îmbunătățească situația. Colectarea datelor nu este suficientă. Timp de 10 ani s-au, uh, conectat, s-au colectat date, avem cu siguranță destule date la cum stau lucrurile pentru a reuși. Voi uh, ține cont de toate contribuțiile dumneavoastră, incluzând aici și ideea că statele membre ar trebui să mai economisească din sarcinile uh, de, să, mai, să organizeze, să construiască abatoare regionale și să folosească și fondurile de coeziune pentru aceasta. Pentru că, după părerea mea, aceasta ar fi o soluție bună pentru toată lumea. Dar, acestea fiind zise, se pune întrebarea pe care trebuie să nu o uităm. Cum să fie altfel definită omenirea decât după felul cum tratează animalele? Dacă este crudă cu animalele, atunci animalele vor suferi. Amendamentele de compromis vor fi revizuite, ne vom uita cu atent la ele și o să mai vorbim uh, luni la reuniunea raportorilor din umbră despre aceste, aceste posibilități. Donc, le vote... Mulțumesc. Votul inițial era prevăzut pe 22 noiembrie, dar a fost uh, amânat pentru o altă dată. Continuăm acum cu raportul doamnei Ulskog, care eu urez și bun venit, despre directiva cu privire la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Bună ziua, domnule Zvoboda, bun venit la comisia noastră și dau cuvântul imediat doamnei raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Nu. Attendez. D'abord, je donne la parole à la Commission. Qui est... Dau cuvântul întâi Comisiei. Vă rog, cine din partea Comisiei? Domnul Haugart, sunteți gata să ne vorbiți despre schimbarea sezonieră a orei? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă președinte, stimați uh, colegi. Mulțumesc că m-ați invitat la comisia dumneavoastră pentru ca să vă dau câteva idei despre propunerea comisiei cu privire la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei sau așa zisa directivă a orei de vară. În primul rând vreau să mulțumesc foarte mult pentru trialogurile de succes de ieri în domeniul aviației și în uh, alt domeniu mulțumesc foarte mult pentru organizarea lor. Ca să revenim la ora de vară, știm cu toții că președintele Juncker, în discursul său despre starea Uniunii, a făcut propunerea de renunțare, în contextul în care încerca să demonstreze dorința Comisiei de a uh, își face datoria pe domeniul de subsidiaritate și să arate că Comisia și Europa nu reglementează decât acolo unde există o valoare adăugată clară în a acționa dorea să demonstreze cetățenilor și că ascultă dorințele lor și aspirațiile lor. În cazul renunțării la schimbarea sezonieră a orei, așa cum a subliniat și președintele, nu a existat până acum niciun aplauz, să spunem așa, atunci când comisia e obligat să-și schimbe ora de două ori pe an. Și de aceea am venit eu aici pentru ca să vă explic ce am făcut. Voi face o prezentare în trei elemente, contextul mai întâi, în al doilea rând consensul și contextul, um, conținutul și trei, uh, să vedem cum vom uh, putea gestiona problema pe viitor. Contextul, în primul rând, suntem cu toții conștienți, cred, de el, schimbările bianuale ale uh, orei au fost introduse de către statele membre cu scopul principal de a economisi energia la început. Aceste modificări au fost introduse de către statele membre în contextul celor două războaie mondiale. Multe țări uh, europene au abandonat după aceea ideea, dar în anii 70, odată cu criza petrolului, aceste încercări au reapărut. Legislația Uniunii Europene despre uh, ora de vară a fost introdusă în 1980 pentru a se asigura, în primul rând, de o, o abordare armonizată pe piața unică. De atunci, toate aceste schimbări au fost gestionate de către directiva uh, pe care o cunoașteți, care stabilește toate obligațiile statelor membre de a schimba ceasul în ultima duminică a lui martie și de a trece înapoi la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie. De ce propunem abolirea schimbării sezoniere a orei? După cum știți, doamna președinte, au existat multe cereri către Comisie de a rezolva această problemă și multe dintre ele au venit din Parlament. Am primit scrisori, au existat petiții care au fost înregistrate, am avut schimburi de opinii în plenară și în februarie noastră ne-ați cerut prin rezoluția pe care ați adoptat-o să evaluăm directiva existentă și eventual să venim cu o propunere de revizuire. Aceasta este și ce am făcut. Nu ați fost singurii care v-ați pus întrebarea cu privire la sistemul actual. Am avut multe întrebări și din partea cetățenilor și o serie mare, un număr mare de state membre. Am evaluat datele pe care le aveam, incluzând aici și studiile de impact ex post care au fost uh, îndeplinite de către și întocmite de către EPRS-ul Parlamentului în octombrie anul acesta Motivul pentru schimbarea sezonieră a orei a devenit însă destul de obsolete, mai ales în ceea ce privește um, economisirea de energie. Aceasta este concluzia diferitelor studii. Există multe tehnologii moderne, contoare inteligente, care nu fac această schimbare să nu mai fie considerabilă dar în schimb concluzii cu privire la uh, aspectele de sănătate au rămas fără răspuns, bioritmul uman fiind uh, însă mai afectat decât se considerase la început. De asemenea, um, încercarea de a face un studiu despre siguranța rutieră și legătura cu ora a fost neconcludent. Totuși putem să tragem concluzia că motivele pentru care aceste reguli au fost introduse nu mai pot fi uh, considerate valide. În schimb, avem totuși evidență pentru ca să demonstrăm că piața unică ar suferi dacă nu ar exista o oră unitară în uh, Uniunea Europeană, în, uh, pe zone, desigur, și transportul, și comunicațiile, și uh, călătoriile ar avea de suferit. Ca parte din evaluarea noastră am făcut și o consultare proprie, care, după cum știți, a generat 4,6 milioane de de uh, plângeri, dintre care 99% au venit de la cetățeni. E vorba de cel mai mare răspuns în termen de cifre de, din partea cetățenilor europeni până acum. Majoritatea au fost pentru înlăturarea schimbării orei, iar motivul principal invocat a fost sănătatea umană. Con- apoi urmată de economisirile de energie. Însă nu Uniunea Europeană trebuie să decidă. Noi am întrebat și dacă schimbarea orară uh, ar fi aprobat, care ar fi preferința orei, ora standard sau ora de vară. Și aici 56% majoritatea au spus că doresc o oră de vară permanentă. 36% ar dori o oră de vară, o de iarnă uh, permanentă și 8% s-au exprimat pentru, uh, nu s-au exprimat pentru nicio variantă. Așadar, acesta este contextul, stimați deputați, doamnă președinte, în care noi am acționat. Și componentele principale sunt următoarele. Nu o să vorbesc despre detaliile propunerii noastre. Dar noi am propus să se schimb, renunțe la schimbarea sezonieră a orei încă din aprilie 2019, după o trecere finală la o oră ultimă de vară, la sfârșitul lui martie. Însă statele membre care doresc să facă o ultimă trecere înapoi la ora de iarnă ar putea să o facă în ultima duminică a lunii octombrie. În linie cu principiul subsidiarității și este foarte important, iertați-mă, spune președinta, puteți să repetați ce ați spus pentru că sunt oarecum pierdută. Repet, am propus să se termine cu schimbările sezoniere ale orei încă din aprilie 2019, după un ultim uh, o ultimă trecere la ora de vară pe 31 martie 2019. Însă, statele membre care și-ar dori să mai facă o ultimă schimbare către ora de iarnă ar putea să o facă pe 31 sau mai precis în ultima duminică a lunii octombrie. Respectând principiul subsidiarității, statele membre ar fi responsabile cu decizia dacă vor să introducă ora standard, ora de vară sau de iarnă, adică ora standard sau cea de vară, și ar putea, de asemenea, să ne garanteze că vom avea o abordare coordonată. Deci să se angajeze la o consultare intensă între ele pentru ca să nu se creeze un mozaic de diferite ore și zone. Am propus un sistem prin care dacă un stat dorește să nu mai facă nicio dorește să mai facă o schimbare ulterioară, trebuie să informeze comisia cu șase luni înainte să facă respectiva schimbare, astfel încât statele membre uh, de la frontieră și altele să poată să fie avertizate. În ceea ce privește viitorul propunerii. Statele membre au avut deja mai multe schimburi constructive la Consiliu în cadrul întâlnirilor din toamnă și rezultatele au fost introduse într-un raport de progres la Consiliul din 3 decembrie despre transport. Suntem foarte bucuroși să vedem că discuțiile s-au pornit și în Parlament suntem foarte bucuroși să vedem uh, un calendar ambițios de uh, aprobare a propunerii noastre pentru ca să permitem și cetățenilor și tuturor participanților activi să poată să aibă un cuvânt de spus. Noi am notat calendarul preliminar pe care l-ați prevăzut dumneavoastră și anume martie anul viitor ca ultimă schimbare. Noi suntem pentru un acord uh, timpuriu, dacă se poate, astfel încât cetățenii și întreprinderile să poată să înțeleagă bine situația și să acționeze cât mai repede. Aceasta a fost prezentarea mea și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările care urmează și vă mulțumesc pentru colaborarea la dosar. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, detaliu. Dumneavoastră însă nu ne-a spus care este poziția Consiliului totuși. Vă rog, vă dau cuvântul pe, ca să-mi spuneți și despre ea ceva. Poziția Consiliului va fi exprimată de către Consiliu pe 3 decembrie la următorul summit. Nu eu trebuie să spun care este poziția Consiliului. Dacă aveți informații, puteți să ni le dați, să nu vă rețineți, suntem între noi, deci nu-i problemă. Bine, atunci haideți să continuăm. Doamna raportor, aveți cuvântul. Eh, tack fru ordförande <clears throat> och tack för informationen ifrån kommissionen. Eh, Mulțumesc eh, foarte mult pentru toate aceste informații prezentate care sunt foarte interesante. E adevărat că există întrebări pe care vi le-am adresat și la care am și primit uh, răspuns din partea dumneavoastră. În orice caz, uh, constat că este foarte important uh, să ne activăm. În orice caz, Parlamentul European a luat poziție în februarie anul curent și am încurajat Comisia să efectueze un studiu de impact cu privire la uh, schimbarea sezonieră a orei. În această vară, Comisia a organizat uh, o consultare uh, pe durata a 8 săptămâni, mai scurtă decât de obicei. Comisia a făcut o propunere în septembrie și am constatat că procedura a fost încă o dată foarte rapid expediată și că nu am primit analiza de fond aprofundată pe care ne-o doream. În orice caz, sper că asta să nu complice activitatea noastră la Parlament. În orice caz, și eu uh, intenționez uh, să lucrăm în ritm uh, accelerat. Noi dorim uh, să ne bazăm pe informații foarte clare, să le uh, uh, examinăm și să vedem care sunt alternativele posibile. Dar, în orice caz, vom Uh, încerca să respectăm acest calendar uh, foarte ambițios, cu speranța că vom uh, obține, obține un sprijin vast din partea Parlamentului European. Și, bineînțeles, că sper ca această problemă să fie rezolvată, tranșată în timpul acestui mandat. Iar, în ceea ce privește optarea pentru ora de iarnă sau de vară, bineînțeles că este o problemă care îi uh, preocupă pe foarte mulți cetățeni europeni și nu e de mirare. Pentru că de mult timp încoace, anual, uh, cetățenii implicați ne contactează și ne întreabă de ce avem sau de ce păstrăm uh, sistemul uh, actual. Cetățenii așteaptă o reacție din partea noastră. chiar dacă nu mai avem prea mult timp la dispoziție în acest mandat, datoria noastră este să le răspundem. Avem cetățeni care ne contactează și care ne spun că această schimbare sezonieră a orei are consecințe fizice și psihice uh, asupra uh, lor. Comisia a vorbit și ea despre aceste efecte, dar în orice caz este foarte important ca acest sistem să fie armonizat la nivel european pentru a nu avea efecte negative asupra pieței unice, pentru că suntem cu toții, depindem cu toții de această piață unică, deci uh, trebuie ca aceste structuri să fie previzibile uh, și trebuie ca mm, orele respective să poate să fie ușor de anticipat, pentru că toată lumea va trebui să le respecte. În urma informațiilor primite astăzi din partea Comisiei, vă pot spune că vom uh, face tot ce ne stă în putință pentru a adopta, pentru a ajunge la o, o soluție uh, cât mai uh, eficientă. Avem mai mulți raportori din umbră care se ocupă de acest subiect și este foarte important să fim bine pregătiți, deci să ne întâlnim, să negociem pentru a lucra cât mai repede cu putință. Într-adevăr, persoanele vizate, factorii implicați, așteaptă un răspuns din partea noastră. Trebuie ca toată lumea să aibă suficient timp la dispoziție pentru a, a se pregăti foarte bine și pentru a se pregăti pentru noul sistem, dacă va exista un nou sistem. Va trebui să încercăm uh, să simplificăm viața cetățenilor, să nu le complicăm viața tuturor celor care vor fi uh, uh, vizați de această schimbare a uh, sezonier, uh, sistemului de schimbare a orei. În orice caz, uh, voi pregăti raportul pentru finele anului și voi coopera cu toată lumea, indiferent de comisii, pentru că avem și alte comisii care pregătesc avize și mm, voi coopera cu raportorii alternativi. Am început deja să avem ședințe neoficiale, am discutat cu unii dintre colegi, dar în orice caz, săptămâna viitoare vom lansa uh, primele reuniuni uh, oficiale cu raportorii alternativi și astfel vom putea să lansăm procesul cât mai repede cu putință. Sper să rezolvăm problema cel puțin în, în timpul acestui mandat. Mulțumim, doamnă raportor! Timpul ne presează, și deci ă, două minute voi fixa timpul de intervenție, nu mai mult, pentru raportorii alternativi. Domnul Zvobota, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la cele uh, spuse sau să am o reacție la cele spuse de către reprezentantul Comisiei. Constatăm că avem de face cu flexibilitate la nivel ă, politic. Eu am uh, condus un uh, grup de lucru informal care uh, s-a ocupat de acest subiect, subiect timp de ani de zile și doamna Bulță ne-a trimis un dosar de informare în care spune că această problemă nu este una dintre cele mai importante subiectele de care se ocupă comisia, dar în discursul domnului Juncker, ni s-a spus că totuși este vorba de un subiect foarte important. Comisia a pregătit uh, proiectul de raport uh, pentru o evaluare de impact. În orice caz, nu a dat curs cererilor noastre ale Parlamentului și, doamnă președinte, chiar dumneavoastră ați, fost, uh, ați participat la uh, multe dezbateri în legătură, în legătură cu un acord interinstituțional în ce privește evaluarea de uh, impact Uh, ex ante și uh, ex post. Și ne dăm seama sau constatăm că nu s-a întâmplat nimic. Uh, această legislație a fost propusă fără evaluare de impact. Și opinia publică nu poate să fie înlocuită de un studiu. Este un impuls politic, dar nu e suficient. Nu avem suficientă experiență în ceea ce privește uh, sectorul transporturilor. Noi trebuie să uh, fim siguri că uh, eliminarea uh, schimbării sezoniere a orei nu va duce la probleme cu sistemele informatice, de exemplu, cu programele folosite în uh, sectorul uh, transporturilor. Pentru că știm că uh, sistemele informatice se schimbă automat, uh, schimbă automat uh, ora când intervine schimbarea sezonienă a orei. Apoi, dacă se optează pentru o directivă, știm că timpul de aplicare e de 2 ani pentru o directivă, ori aici se propun Uh, săptămâni sau uh, luni, deci va trebui să, ca directiva să fie implementată într-un timp record. Nu avem uh, suficient recul, nu avem suficiente analize și deci e clar că europenii, majoritatea europenilor își dori, doresc să eliminăm schimbarea orei, deci noi va trebui să acționăm cât mai repede, cât mai re, repede cu putință pentru ca această schimbare să intervină. În orice caz, până luna martie. Eu sunt optimist, cred că putem obține acest lucru. Mulțumesc, domnul Zlotovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici nu o să mă uh, poziționez împotriva sau, uh, sau pro sau împotriva acestei propuneri, ci aș dori să adresez câteva întrebări Comisiei Europene. Acum se face schimbarea de oră de două ori pe an. Și de două ori pe an avem această problemă, dar avantajul este că uh, soarele apune și uh, răsare în Europa cam la, în același moment. Uh, dar dacă abolim schimbarea de oră, dacă mergem de la Bruxelles la Strasburg, ora ar trebui să fie schimbată de două ori, ca și când am schimbat de două ori ora, asta spun unii. În orice caz, am prevăzut și un termen care nu trebuie să fie depășit, respectiv primăvara 2019. Problema este însă că companiile s-ar putea să nu se poată adapta suficient de repede sau uh, să fie obligate să plătească oalele sparte pentru această schimbare atât de rapidă. Aș dori să știu dacă Comisia a evaluat consecințele acestei decizii. Mă gândesc, de exemplu, la situația companiilor aeriene, pentru că uh, ar trebui să avem uh, schimbări de proceduri în ce privește sloturile aeriene și așa mai departe. Mă întreb dacă Comisia a analizat toată, toată această situație. Cu schimbarea orei, se știe că Uh, uh, apar uh, accidente rutiere. Aș, aș dori însă să știu dacă există alte argumente pentru a renunța la schimbarea sezonieră a orei. Iată întrebările mele pentru Comisia Europeană și m-aș bucura dacă ne, ați putea să-mi răspundeți. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc, doamna președinte. O după amiază plăcută tuturor. Uh... Doamna președinte, eu cred că avem totuși ceva pozitiv în această propunere tocmai datorită dezbaterii din Parlamentul European, iată, s-a organizat o consultare publică și uh, în mod clar, în mod masiv, oamenii s-au pronunțat și s-au pronunțat într-o anumită direcție și cred că putem fi uh, mulțumiți, e un prim pas. Acum, în al doilea rând, reiese foarte clar de asemenea că există niște motive istorice care stau la baza acestei schimbări sezoniere a orei spre exemplu, economiile de energie la un moment dat. Însă, în momentul de față, ne putem pune întrebarea dacă mai sunt logice toate aceste schimbări bianuale. Și apoi există din ce în ce mai multe rapoarte care poate nu sunt bine cunoscute și care prezintă un lucru și anume că suntem foarte afectați. Uh, bioritmul omenesc este afectat de aceste modificări și în continuare încă nu a fost suficient analizat acest lucru. Bun, evident, toate aceste lucruri merită să fie aprofundate. Și în acest sens, noi suntem de părere că va trebui să luăm totuși o decizie pe acest subiect. Însă, pe noi ne îngrijorează un lucru. Mai întâi, evident, trebuie să fie clar un lucru și anume faptul că nu se va produce această schimbare sezonieră de două ori pe an uh, ar fi un lucru, însă apoi statele membre vor trebui să hotărască ce oră oficială vor să adopte, pentru că e competența statelor membre. Și cred eu că aici e nevoie de eforturi suplimentare, un efort special. Uh, o, o, o cooperare consolidată, în așa fel încât să vedem care sunt intențiile statelor membre. Pentru că e clar că avem nevoie de o abordare armonizată și e clar că trebuie să menținem coeziunea internă și în funcție de ce vor alege diferite state membre, s-ar putea la un moment dat să apară o distorsiune enormă uh, în multe sectoare, în multe domenii. S-a vorbit despre aviație, spre exemplu. Uh, nu, poate nu ne dăm noi seama, spre exemplu, toți cei care lucrează în diferite ture, uh, lucrează de noapte și așa mai departe. Uh, s-ar putea să apară probleme și, bun, cu acestea fiind spuse, suntem gata să lucrăm și, evident, având în vedere că motivele istorice nu mai mai uh, sunt valabile în momentul, în momentul de față, mă gândesc că această schimbare sezonieră poate fi încetată. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Bilbao. Acum domnul Kramer. Ja, vielen Dank. Die Debatte beschäftigt... Mulțumesc. Uh, această dezbatere ne preocupă de mult, dar este foarte clar uh, schimbarea orei a fost introdusă pentru a face economii de energie și multe companii ne-au arătat că nu e așa, dar atunci așa s-a gândit. Bineînțeles că avem uh, sloturi orare diferite în Europa uh, și mm, ne putem pune întrebarea cum funcționează, deci uh, avem aceste latitudini diferite între Portugalia și Spania, bineînțeles că intervine și istoria, Franco, Hitler și Mussolini au cooperat și voiau să aibă o zonă orară. După război nu s-a schimbat situația, nu, chiar așa a fost intervenție fără microfon din partea doamnei Alana Sander. Uh, pe atunci s-au pus cu toții de acord, nu mai contează, întotdeauna vorbește, mă întrerupe, dar eu voi continua. În orice caz, după război nu s-a uh, schimbat situația, uh, dar acum, iată, avem aceste zone orare diferite și știm că există efecte negative asupra sănătății. Da, pentru animale, Uh, situația uh, este complet diferită, dar în orice caz uh, ar fi foarte importantă să eliminăm schimbarea sezonieră a orei. Bineînțeles că există interese diferite aici. În nord există alte interese decât în statele din sud și poate că și în statele din vestul Europei, dar în orice caz, bineînțeles că nu vrem un mozaic, dar am avea posibilitatea să uh, Uh, ne punem uh, de acord astfel încât uh, situația să fie suportabilă și astfel să eliminăm schimbarea sezon, sezonieră a orei care nu mai aduce niciun avantaj astăzi. Mulțumim, domnule Kramer. Acum are cuvântul doamna Kilonen. Mulțumesc. O să vorbesc în limba mea. E un subiect care ne preocupă de mult timp și aș dori să-i mulțumesc colegului eh, Svoboda, Svoboda, cer scuze, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o până acum. Am cooperat eh, bine și cu alți colegi. Ne bucurăm de faptul că ne aflăm totuși în această situație. Experții Uh, ne spun că probleme pot apărea mai ales în sectorul transporturilor, mai ales în ce privește transportul aerian. Și aș dori să menționez că după ce vom fi finalizat problema, ar trebui să ne gândim că sloturile pentru aviație, de exemplu, și reorganizarea în acest domeniu va necesita ceva timp și va trebui să negociem foarte uh, dur, mai ales dacă eliminăm aceste uh, zone orare. Și de aceea sper să ajungem la o soluție europeană și să nu ajungem la uh, zone orare diferite și cu, la soluții diferite care să aibă un impact negativ asupra sistemului aerian. Deci, sper să reușim să rezolvăm problema cât mai repede Deci sper ca uh, situația să nu se înrăutățească față de cea de acum, ci din contră să găsim o soluție viabilă pentru toată Europa. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Chilonon, doamna Anotu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Juncker a declarat solemn, europenii nu vor aplauda dacă vom continua să schimbăm ora de dor pe an datorită unui uh, regulament european. Această schimbare a orei trebuie să fie abolită. Statele membre, în conformitate cu principiul subsidiarității, trebuie să hotărească ele dacă cetățenii vor să uh, trăiască la ora de vară sau iarnă. Așa am încheiat citatul. Cu multă solemnitate a spus asta. Abolirea schimbării de oră a devenit o urgență și pentru că, înainte de alegerile europene din luna mai, trebuie să dăm impresia că Comisia îi ascultă pe cetățeni, că Bruxelles nu este o birocrație desprinsă de realitate și deci că statele membre sunt uh, hotărâte, sunt rugate să se pronunțe până în uh, aprilie ceasornicarul uh, comisiei nu și-a dat seama care vor fi problemele pentru a evita acest mozaic al fuselor orale. Statele membre trebuie să se pună de acord. Statele din sud sunt pentru ora de vară, cele din nord pentru ora de iarnă și uh, Uh, că ești agricultor, transportator, uh, medic sau hotelier, uh, schimbarea de oră reprezintă o problemă. Termenul de adaptare ar fi de un an și jumătate, fiecare își trage jar la oala lui, inclusiv în grupul meu. Nici aici, nici în grupul meu nu suntem de acord, eu sunt pentru ora de vară mai degrabă, alții sunt pentru ora de iarnă, mi se pare haios că se pare că soarele nu răsare la aceeași oră la Strasburg sau la Brest. Deci nu va ușor să ne punem cu toții de acord și, citesc din nou, cu acest proiect uh, ne creăm probleme pe care nu le aveam înainte. Uh, am încheiat citatul, asta a spus un, uh, un alt demnitar european. E adevărat, domnule raportor, că pe cetățenii preocupă acest subiect al schimbării sezoniere a orei, dar cred că au și alte priorități Comisia ar fi trebuit să țină cont de problema cea mai gravă a europenilor înainte de alegeri, respectiv șomajul. Nu cred că pe săraci sau pe șomeri Sigur că uh, îi va mulțumi faptul că nu vor trebui să-și schimbe ceasul, dar uh, nu cred că îi vor mulțumi pentru asta domnului Juncker. Mulțumesc, domnul Deli. Un minut aveți la dispoziție. Un minut și jumătate. Foarte pe scurt. O dilemă. Dezbaterea publică a fost foarte interesantă. Comisia Europeană a organizat-o. 4,6 uh, milioane de persoane au participat. Dar dacă ne uităm la propunerea Comisiei la directivă, nu e niciun instrument acolo pentru a atinge acest obiectiv pentru a ajunge la o politică unificată? Pentru că, deocamdată, ni se cere să alegem între două principii de bază ale Uniunii Europene, între principiul subsidiarității, respectiv să lăsăm statele naționale să aleagă, și, pe de altă parte, piața unică și reguli armonizate. Deci, problema este mult mai gravă decât pare la suprafață și, din păcate, și aici înțeleg de ce Consiliul se remarcă prin tăcere. Nu știu cum am putea să ieșim din această dilemă. Nu știu cum putem să reconciliem aceste două uh, principii în aceeași directivă, în același document. Dacă dezbatem, uh, deschidem dezbaterea, s-ar putea să ajungem la diviziuni și mai mari și nu cred că e momentul potrivit uh, pentru a face uh, un joc de cuvinte. Nu cred că e momentul să avem și mai multă dezbinare în Europa. Mulțumesc, doamna Lukashenska. Mulțumesc, doamna președinte. Introducerea orei de, orei de vară a avut loc uh, în trecut uh, pentru a face economii de energie, dar asta în contextul celui imediat după cel de-al doilea război mondial, lucru care a fost de astfel menționat, dar și în contextul crizei petro- petrolului. Uh, din anii 70. Ori astăzi nu mai avem niciun fel de motiv întemeiat pentru a opera în continuare această schimbare sezonieră. Și de altfel, aproape 5 milioane de cetățeni europeni au spus acest lucru. Au participat la consultare și au spus că își doresc să se pună capăt acestei schimbări sezoniere a orei, pentru că nu mai servește uh, scopului scontat, și anume economia de energie. Ba din potrivă, sunt uh, Uh, există nemulțumire din partea cetățenilor europeni și nu mai servește la nimic. Așa că eu aș dori în cadrul acestui dosar, care până la urmă e destul de simplu, și anume abolirea acestei schimbări sezoniere a orei, e bine, eu mi-aș dori să fim în măsură să auzim vocile alegătorilor acelora care ne-au ales și care pledează pentru respectarea acelui uh, orologiu biologic Așa că n-ar trebui să tot uh, alimentăm toate aceste îndoieli care au fost exprimate, cum ar fi, spre exemplu, cele referitoare la zloturile orare în transportul aerian, diferența de fus orar între diferite state membre și așa mai departe. Aceste lucruri vor continua să existe, însă, până la urmă, problemele acestea vor putea fi rezolvate destul de simplu. Eu, cel puțin, sunt convinsă că ar trebui să înțelegem așteptările cetățenilor noștri și și în același timp să utilizăm bunul simț în așa fel încât să eliminăm efectele nefaste ale acestei schimbări sezoniere. Mulțumesc, care cuvântul doamna Iala Sender. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Eu aș vrea încă de la bun început să pun o întrebare comisiei, pentru că, da, a fost o surpriză, într-un fel agreabilă, dar cu tot cu semne de întrebare în ceea ce privește felul în care se va ține seama de acest tip de consultare publică organizată de comisie și, pe de altă parte, inițiativele cetățenești uh, ale cetățenilor, care trebuie să întrunească o serie întreagă de criterii ca să poată fi preluate de către comisie și considerate drept inițiative. Bun, e adevărat că exista, după părerea mea, cel puțin, un fel de inegalitate la nivel național în participarea la această, la această consultare populară. Și atunci, pe viitor, viitor, uh, cum vom face? Ce anume valorează acest tip de consultare comparativ cu inițiativa cetățenească europeană? Să clarificăm asta. Și în al doilea rând, sunt de acord cu doamna Ulscoc. E clar că e nevoie de o armonizare la nivel european, pentru că vrem să îmbunătățim situația la nivel de orare de transport, care sunt fundamentale, vrem să îmbunătățim sănătatea cetățenilor, dar armonizare, nu decizie luată așa, la nivel național. Uh, și aș dori să vă spun că în țara mea, unde e adevărat că nouă în principiu n ar corespunde mai bine uh, uh, ora de vară, dar am putea spune că am avea jumătate, jumătate din teritoriu. Dar e clar că trebuie să fim în măsură să avem o dezbatere fundamentală și anume concilierea între aceste ore și viața familială. Pentru că până la urmă nu e vorba neapărat de schimbarea orei de două ori pe an. Lumea nu-și dorește acest lucru pentru că asta reprezintă un pericol și pe șosele. Dar mă gândesc că această dezbatere mai întâi trebuie să aibă loc la nivel național și atunci comisia să îl preia în așa fel încât să ne permită ulterior să conciliem viața noastră profesională și privată. Mulțumesc, domnule doamna președinte, domnul Demesmacher. Eh, er Mulțumesc, doamna președinte. Da, e adevărat că multe lucruri au fost deja menționate de colegi înaintea mea și cu siguranță această schimbare sezonieră a orei trebuie să fie uh, oprită. Uh, dar asta nu pentru că urmează alegeri la anul viitor. Noi ar trebui să luăm această decizie cât mai repede cu putință. Comisia a pasat mingea în terenul statelor membre, așa că va trebui să ținem seama la un moment dat de efectele nefaste asupra pieței unice. Eu sunt de acord cu colegii care spuneau că e nevoie de o abordare armonizată, coordonată, pentru că altfel consecințele în domeniul turismului, transporturilor, comerțului vor fi consecințe uh, grave. Eu mi-aș fi dorit să ne spună Comisia, mai pendelete, ce anume se vehiculează ca și idee la Consiliu. Eu, din ce am auzit, se pare că la Consiliu situația e un pic blocată. Există diferențe mari între ce preferă țările din nord, ce preferă țările din sud, cele din est, cele din vest. și, iniția- și președinția austriacă a luat deja câteva inițiative în acest sens, dar mă întreb dacă vom respecta calendarul. Mulțumesc, domnule Demesmacher, și acum domnul Schulz. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă ocup de această temă la ITRE. Am și eu o întrebare către comisie, așa cum a fost ea pusă de către colegi în altă formă, tot aici ce facem atunci când statele membre nu se pot pune de acord dacă vor să opteze pentru ora de vară sau ora de iarnă? Aceasta e valabil mai ales pentru state care sunt, de exemplu, vecine, unde apare problema cea mai mare. Care este părerea Comisiei? I se pare că trebuie pusă în aplicare schimbarea numai atunci când există un mecanism de coordonare între statele membre? întrebarea pe care tocmai uh, am formulat-o trebuie să-și găsească totuși un răspuns de reglementare și aș vrea să știu ce zice Comisia. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Domnul Lundgren, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Thank you, Rapporteur. Finally, we can put... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, mă bucur de faptul că, iată, în sfârșit discutăm despre această schimbare sezonieră a orei. Și e o mare problemă pentru fermieri uh, pentru că animalele uh, sunt sensibile și li se cere să, se, să opereze o adaptare într-un răstim foarte scurt. E o mare problemă și pentru copiii, spre exemplu, care suferă de autism și e o mare problemă și pentru persoanele care au un tratament uh, din motive psihologice și o problemă chiar și pentru cei care vă, își vor vedea somnul pur și simplu perturbat. Așa că nu mai e niciun motiv să menținem în continuare schimbarea sezonieră a orei. Așa că mă bucur de această inițiativă, am să votez pentru și din motive strict personale aș spune slavă Domnului. Schimbarea orei Pentru că eu am nouă mașini, vă dați seama, și o să trebuiască să schimb de fiecare dată, adică de două ori pe an la fiecare mașină să schimb ceasul pe bord. Vă dați seama cât timp am să economisesc. Mă bucur foarte mult că nu o să mai trebuiască să fac acest lucru. Monsieur Lungri. Madame Clun, la parole est à vous. Thank you, Chairperson. And... Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Clun. Da, pot să înțeleg toate aceste îndoieli și semne de întrebare exprimate, pentru că e nevoie de coordonare și nu vrem să ajungem într-o situație în care în aceleași zone orare am avea ore diferite. Dar eu cred că aspectul cel mai important evocat și de colegi este că nu vrem să trebuiască să schimbăm ora din 6-6 luni. Și văd că există un acord extins pe acest subiect. Schimbarea la sfârșitul lui martie, schimbarea la sfârșitul lui octombrie, deci odată la șase luni, e, e o problemă pentru copii, pentru animale, pentru oamenii cu bebeluși, cred că pentru toată lumea până la urma urmei. Așa că dacă am putea să clarificăm deja acest lucru, atunci lucrurile se vor limpezi de la sine ulterior. Și evident că există anumite provocări, Comisia a spus că există uh, o posibilitate de a alege individuală din partea statelor membre. Să sperăm că ne, vor, ne vom coordona. Și oricum, nu uitați că există un sprijin foarte puternic pentru această uh, pentru această propunere și, într-adevăr, schimbarea aceasta pune probleme, schimbarea sezonieră și de aceea ar trebui să ne suflecăm mânicele și să facem tot ceea ce putem, pentru că putem obține un rezultat și cu siguranță tehnologia va fi de partea noastră. În țara mea, în Irlanda, am avut o consultare chiar la, care s-a încheiat chiar la sfârșitul acestei luni și sunt convinsă că rezultatul va fi clar în favoarea opririi acestei schimbări sezoniere, dar cu siguranță lumea își dorește acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Clun și acum doamna Virkanen. Mulțumesc, doamna președinte. Se pare că suntem pe aceeași linie de gândire noi aici la Comisia pentru Transporturi. Salutăm această propunere și chiar o așteptăm de multă vreme și știm că există un sprijin larg în rândul cetățenilor uh, cetățenii nu-și mai doresc. Au tot obosit să schimbe ora din 6, șase luni. Iată că avem posibilitatea de a opri acest lucru, deci cât mai repede cu putință. Acum, partea problematică este că, până la urmă, Comisia vrea să acorde libertate statelor membre să aleagă. Uh, în momentul de față, oricum, statele membre pot să-și aleagă zona orară în care se încadrează dar, sau fusul orar, dar acum mă gândesc că s-ar putea să mai există o confuzie suplimentară dacă dintr-o dată anumite state aleg țara ora de vară, altele cea de iarnă, așa că o să trebuiască să ne gândim uh, și să lămurim până în aprilie cine ce și cum alege. Uh, nu uitați că avem diferite, avem trei zone orare diferite în Europa și trebuie să avem coerență față de acest acestea și pe viitor. Nu putem să lăsăm asta la așa la uh, întâmplare și să spunem doar că um, oprim sau abolim schimbarea sezonieră a orei și dintr-o dată să multiplicăm fusul, uh, numărul de fusuri, uh, fuse orare în Uniunea Europeană. E nevoie de coordonare și uh, Evident, și Consiliul ar trebui să aibă o poziție de leadership, pentru că au existat diferite consultări publice derulate în diferite state membre și s-ar putea să iasă o harababură întreagă dacă nu aveam o abordare cu leadership și cu coordonare. Mulțumesc foarte mult, doamna Virconen. M-am înscris și eu la cuvânt, foarte pe scurt. Trebuie să amintim ceva Comisiei Europene, și anume că inițiativa pentru oprirea schimbării sezoniere vine din partea cui? Din partea Comisiei pentru Transporturi. Nu e o inițiativă a Comisiei Europene, ci e o inițiativă a Comisiei din Parlamentul European, Comisia pentru Transporturi. De ani de zile, cetățenii europeni, prin petiții, prin scrisori, uh, ne cer, stați și ne ascultați, ne-am săturat să tot schimbăm ora de două ori pe uh, an. Și cum nimeni nu și-a asumat răspunderea și cum niciun stat membru n-a pus pe tapet subiectul, nici Comisia Europeană, atunci Comisia pentru Transporturi a spus Bun, ne asumăm noi acest curaj și trimitem, și am făcut asta împreună cu domnul Svoboda și cu întreaga comisie, trimitem mai departe această rezoluție. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l subliniem este că de atâția ani de zile n-am primit niciun fel de rezultat, ce puțin rezultatele scontate, adică economii de energie, Ba din potrivă, sunt repercursiuni asupra sănătății publice. Unii spun, a, păi nu e ceva prioritar și așa mai departe. Atenție, toate studiile demonstrează un lucru, un lucru important și anume că 30% din populația europeană este afectată. N-am să vă fac lista. Insomnii, tulburări de somn, etc., etc. Avem probleme serioase. 30% din populație. E mult, nu? Și un al treilea lucru, eu văd asta și în Franța. E vorba de siguranța rutieră. N-am fost niciodată atentă la asta înainte, așa că am uh, vrut să aflu mai multe și ce se întâmplă când se schimbă ora, înspre ora de iarnă. În timpul acelei săptămâni avem un supliment de peste 40% de accidente asupra pietonilor, asupra cicliștilor. De ce? Pentru că nu mai e suficientă lumină și atunci comportamentele nu mai sunt chiar atât de prompte. Așa că noi trebuie să fim curajoși. Asta am făcut am cerut o propunere Comisiei Europene pentru a pune capăt acestei schimbări uh, sezoniere a orei. Și iată că ne confruntăm acum cu o altă problemă, pe fond pentru că ați făcut o consultare publică. Toți cetățenii au spus, da, suntem de acord cu Parlamentul European, vrem să se pună capăt acestei schimbări. Dar n-ați explicat metoda. Și atunci au spus, păi stați, așa că se descurcă ele, între ele, statele membre. Păi nu, nu, nu. Cum adică le dați înapoi o marjă de alegere statelor membre? Păi e o problemă pe fond, pentru că schimbarea orei este o armonizare la nivel european. Și acum, de fapt, avem o problemă pe care n-ar fi trebuit să o avem deloc. De ce? Mai întâi, cum anume statele membre vor alege, dacă e vorba de ora de iarnă sau cea de vară? Cum? Cerem fiecăruia să organizeze în țara sa o consultare publică? Care e metoda? Doamna Clun, în țara noastră ați avut o consultare publică. S-a, făcut, nu? S-a organizat. Bun. Da, în principiu durează până la sfârșitul lunii. Bun, deci nu toate statele sunt obligate să facă o astfel de consultare publică și atunci avem o problemă și de democrație. Dacă în unele țări cetățenii sunt consultați și în altele nu, pentru a întreba ce preferați, ora de vară, ora de iarnă, atunci la un moment dat Comisia Europeană ce va face? Va cere statelor membre să facă o astfel de consultare. A doua mare problemă și vă atrag atenția. Trebuie să fim atenți să nu cerem schimbări de fus orar, nu asta cerem, ci schimbăm, de fapt, doar dacă e, ca, dacă e mm, vorba de ora de vară sau cea de iarnă. Deci o armonizare. Armonizarea aceasta e de competență europeană. Fusul orar e altceva. Și problema cu care ne confruntăm este următoarea. Dacă doi vecini, două state n-au același fus orar sau aceeași oră, uh, avem o problemă. Dar eu sunt în Franța și am colegi în Germania. Unii aleg de vară, unii de iarnă și atunci acum merg și lucrez acolo și când mă întorc de dimineața până seara am tot schimb uh, ceasul. Nu se poate. E același lucru valabil și pentru Belgia, pentru Italia, pentru alte țări. Așa că eu ce aș vrea să vă sfătuiesc este să avem eventual grupuri de state care sunt în același fus orar și să aleagă împreună ora de vară sau ora de iarnă și atunci vom avea o armonizare europeană pe bază de fus orar. No? Logic. Deci, ați văzut toate semnele de întrebare la care trebuie să găsim răspuns și încă ceva la care trebuie să fiți atenți și domnul de Mecher s-a referit la acest lucru. Uh, nu putem să anunțăm așa tot felul de lucruri și să nu le realizăm. Ați spus, da, calendarul prevede schimbarea orei, uh, oprirea schimbării orei sezoniere la 1 aprilie 2019. 1 aprilie e mâine, poi mâine. Și din câte aud eu, se pare că nu ar fi o prioritate a președinției austriece, așa că o să să ne ajutați să vedem cum, la nivel tehnic, strict tehnic, putem avansa repede, pentru că și noi avem foarte multă legislație care trebuie în continuare redactată. Iată, vi s-au adresat multe întrebări, aveți cuvântul. Comisia Europeană. Thank you very much, Chair. And thank you for this very, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii și uh, mi se pare că acest interes uh, al comisiei dumneavoastră pentru subiect este evident mă, și face să mă simt mai în siguranță în legătură cu propunerile pe care le facem. Ați întrebat de unde vine propunerea? Știți că ea a fost pe ordinea de zi, de fapt, a, pe, pe rol mai degrabă, deja de mult uh, timp și acum am decis să urmăm semnalul de deschidere a căii pe care ni l-a dat uh, discursul domnului Juncker și cred că rezultatele au fost satisfăcătoare. S-au pus multe întrebări însă. Văd că există mai multe categorii de întrebări. Vedem în primul rând uh, că s-a făcut un studiu de impact și trebuie să vedem mai întâi cum putem să evităm așa numitul mozaic al uh, zonelor uh, al zonelor orare și să vedem exact cum putem să prevenim așa ceva. În legătură cu studiul de impact, am revizuit uh, toate datele pe care le-am primit în legătură cu ora de vară și uh, pot spune că s-au făcut deja multe cercetări de către EPRS-ul Parlamentului European în octombrie anul trecut. Mai sunt uh, mai multe uh, informații, foarte multe chiar, care sunt uh, de actualitate din studiul respectiv. În momentul de față nu se poate trage o decât o singură concluzie și anume că permițând doar unui stat membru sau unui părți uh, a statelor membre să își schimbe ora, ar fi uh, o mare problemă și uh, pentru piața internă. Deci, ori s-ar putea păstra actuala împărțire, ori s-ar putea crea o legislație care să gestioneze diferitele schimbări în statele membre, Întrebarea este, de fapt, una singură. Dacă terminăm cu schimbarea sezonieră a orei sau nu, ce, uh, sau nu și nu care este tipul de schimbare pe care statele membre îl vor prefera. Unele state membre și-au exprimat deja preferința pentru uh, discontinuitate și noi am luat o decizie politică deja și trebuie să fie foarte clar că luăm o decizie politică de a veni cu o propunere de a continua buna funcționare a pieței interne, lăsând însă decizia despre ora standard la îndemâna statelor membre. Noi considerăm și că acesta este un impact pe care ar trebui să îl evaluăm la nivelul statelor membre, Statele membre trebuie să determine care este ora standard pe care o doresc și aceasta nu se va schimba uh, cu propunerea actuală. Nu putem să facem uh, pronosticuri despre cum va arăta viitorul uh, în legătură cu această schimbare. Propunerea va duce la dezbatere la nivel național și este clar că mai multe state membre organizează deja o consultare publică proprie. Noi o considerăm pozitivă și necesară. Nu în ultimul rând, printr-o acțiune rapidă, prin înaintarea unei propuneri acum, credem că am putea să ajungem la un acord în Parlament, ceea ce a fost oricum o decizie politică uh, și înainte. Coordonarea e esențială, spuneam din nou. Și e foarte important. Cum putem să evităm mozaicul de zone orare despre care vorbeam? Mulți dintre dumneavoastră au spus că există trei zone orare în Uniunea Europeană, trei fusuri, și scenariile viitoare vor depinde de alegerile statelor membre. Dar trebuie să fie foarte clar un lucru. Diferențele de oră între statele membre și deci de fus orar nu țin de ora de vară sau ora de iarnă, vor ține de fusurile orare stabilite. Ceea ce s-a mai subliniat de către toți este că să ne asigurăm că regimul viitor aplicat să fie unul coordonat. Este esențial, deci, ca statele membre să se consulte și să se coordoneze între ele înainte să ia o decizie finală pe ora standard. Și dacă vorbim de situația de la Consiliu, aici am ajuns la nucleul dezbaterii care are loc în momentul de față la Consiliu. Președinția austriacă ține foarte mult la o coordonare potrivită. Noi susținem această coordonare, dar suntem de părere că această decizie trebuie să fie luată de către statele membre și deci trebuie să fie în linie cu responsabilitățile instituțiilor Coordonarea se va face la Consiliu sub coordonarea uh, statelor membre de către președinția austriacă. Noi ne-am oferit însă susținerea pentru ca să garantăm o abordare coordonată înainte să se ia o decizie finală pe directivă. Și aici uh, dezbaterea se concentrează exact pe aceste aspecte iar pe 3 decembrie la Consiliul Ministrilor de Transport o să putem vedea pași înainte. Dacă e să ne uităm la participanții la proces, foarte mulți membri au spus că trebuie implicată și industria aeron aviat aviației. Am spus că trebuie să ne uităm și la impactul pe alocarea sloturilor, de exemplu. Dar mesajul principal pe care l-am primit de la actorii implicați este că ei își doresc un sistem armonizat cu adevărat în întreaga Uniune Europeană. Ei vor consecvență, predictibilitate și claritate. Suntem conștienți că renunțarea la schimbarea sezonieră a orei va aduce cu sine anumite costuri de tranziție și va fi nevoie de un timp de adaptare pentru ca să nu uh, se creeze uh, fragmentări sau probleme de tranziție. De cât timp au nevoie însă actorii implicați pentru ca să își pună în aplicare aceste schimbări? E o întrebare pertinentă dar, pe de altă parte, cetățenii și întreprinderile vor avea mult de câștigat pentru că nu vor mai trebui să se adapteze la renunțarea bianual, la schimbarea bianuală de oră și mă bucur foarte mult să fi auzit părerile dumneavoastră pe subiect. În legătură cu siguranța în trafic, acesta e un subiect la care suntem foarte atenți. După cum ziceam și în introducere, nu avem date concludente despre subiect. Relația dintre ora de vară și traficul de pe șosele nu este demonstrată. Când se face întuneric? Pentru că e vorba aici de tiparele de lumină naturală, de întunericul care apare la o anumită oră și că atunci ar crește accidentele. În ceea ce ne privește pe noi, ne bazăm și pe date care vin de la experiențele din Marea Britanie între 68 și 71 când s-a trecut înapoi la o oră uniformă acolo și considerăm că coerența în, nu se poate nu se poate trage o concluzie între uh, accidentele rutiere și uh, schimbarea de oră. Acestea sunt comentariile mele. Mă bucur foarte mult de o dezbatere viitoare pe această propunere și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult Comisiei. Nu ne-ați spus exact cum o să faceți pentru ca să coordonați statele membre, dar o să vă ajutăm. De aceea avem un raport și de aceea Parlamentul este aici pentru a face propuneri și pentru ca să încerce să respecte ce a spus Comisia în fața cetățenilor și anume ca uh, această rezoluție să fie adaptată înainte de mandat, sfârșitul mandatului. Continuăm acum cu următorul punct. Măsurile de organizare pentru îmbunătățirea rețelelor de transport. Domnul Riche nu este aici, dar este înlocuit de către domnul Pavel Telicca de neînlocuit domnul Telicca, stimată și dragă doamnă președinte, domnul Van de Camp, văd că iese din sală. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. Regret în numele lui Dominic că nu poate să fie aici, dar și eu regret, desigur, că nu poate să fie aici pentru ca să ne prezinte această temă. Dumnealui a subliniat că el susține propunerea comisiei nu este nevoie să mai spunem cât de importantă este această uh, uh, legislație, cât de important este să fie reduse barierele în calea investiției și întârzierile de implementare, dar și uh, punerea în practică a activităților de coordonare până în 2030 în domeniul TNT. Raportorul mulțumește tuturor raportorilor din umbră pentru contribuții și pentru ajutor. Există o atmosferă foarte bună și, dorin, și vin uh, contribuții foarte importante. 180 de amendamente au fost înaintate. Ultima reuniune a fost săptămâna trecută și interacțiunile dintre raportori sunt foarte bune, după părerea domnului Riche. Pe scurt, majoritatea raportorilor din umbră sunt de acord cu aspectele principale ale regulamentului. Dacă ne uităm la domeniul de aplicabilitate al regulamentului, trebuie să se referă la rețeaua cheie și um, nucleu. De asemenea, se dorește un ghișeu unic pentru promovările de proiecte pe care le-am susținut și eu. Este foarte important să avem și susținere politică aici. Dumnealui este de acord cu raportorii din umbră pentru o singură autoritate uh, competentă la nivelul statelor membre care să fie responsabilă pentru decizia finală. Și um, se dorește și introducerea delegării la nivelul potrivit administrativ în funcție de cadrul legal în care acționează statul membre. Membru rămâne de văzut la fiecare care se potrivește mai bine. Principiul One Stop Shop, ghișeu unic, trebuie să rămână însă în picioare. În cazul proiectelor transfrontaliere, posibilitatea unei autorități unice ar fi exact de a coordona proiectul prin această competență unică, având un vizi, un, o viziune de ansamblu și pentru cei care participă la proiect un singur interlocutor. Următoarea întâlnire este prevăzută în decembrie și ar trebui să permită, spune domnul Riche, negocierilor să se încheie la timp. Votul este prevăzut pe 10 ianuarie și dacă îmi permiteți vreau să mai adaug aici numele meu personal că uh, bazându-mă pe cele spuse de Dominic în cazul proiectelor transfrontaliere existența unei autorități unice este foarte uh, binevenită. O coordonare bună între echipa dumnealui și echipa mea a permis să ajungem la acest rezultat. Sunt gata însă să vă răspund la întrebări dacă mai aveți alte întrebări. Mulțumesc, domnule Pavel Telicca. Domnule Vim Van de Camp, aveți cuvântul. Dank u zeer. Ik dank eh, de heer Telicca Mulțumim foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc domnului Pavel Telicca pentru că l-a înlocuit pe colegul uh, Riche. Și, pe ansamblu, sunt de acord cu cele spuse de către domnul Telicca. Săptămâna trecută la Strasburg am avut prima reuniune cu raportorii din umbră A fost o reuniune utilă. Dar aș dori să fac deocamdată trei observații. În primul rând, dacă va trebui să identificăm o autoritate uh, unică competentă, atunci ar trebui să fie o autoritate națională. Noi la PPE considerăm că e foarte bine uh, dacă vor să se organizeze la nivel regional într-un stat membru, dar nu se poate să ai o regiune din Germania care să spună că are o politică diferită de cea dintr-o altă regiune. Și după aia totul să se întoarcă la comisie ca să rezolve problemele. Apoi, în legătură cu observația doamnei Ayala Sender, în legătură cu o autoritate transfrontalieră, s-ar putea să fie util să zicem, dacă ai o legătură feroviară între Spania și Franța, să creezi, într-adevăr, o astfel de autoritate uh, transfrontalieră. care să preia o parte din răspunderi și să le transmită comisiei. În calitate de raportor din partea Partidului PP nu am uh, înaintat niciun amendament pentru că cred că acest dosar trebuie să fie tratat cât mai repede cu putință. Bineînțeles că suntem dispuși uh, să ne aducem uh, contribuția la reuniunile cu domnul Riche. A preluat de altfel o serie dintre sugestiile noastre. I-am transmis, deci am, i-am făcut câteva sugestii uh, oral. Ele au fost uh, deja incluse și sper să finalizăm uh, dosarul uh, dacă nu în uh, decembrie, cel puțin în ianuarie. Dar miza este foarte importantă pentru statele membre, pentru că banii neutilizați, datorită faptului că nu s-au emis uh, licențele respective, este într-adevăr o mare risipă. Uh, am dorit să urăm bun venit unei, uh, uh unei, unei delegații de vizitatori din partea domnului Riche la comisia noastră, doamna Iara Sander. Dacă doriți, puteți ocupa loc în sală, dar uh, fără să faceți gălăgie. Doamna la Sender, acum. Um... Pardon, porque acabo de intra, supo... Mă iertați, doamna președinte, de am intrat în sală, bănuiesc că domnul Van de Cap sau cine? Nu, eu întotdeauna îl confund pe domnul Riche cu vremurile apuse. Da, probabil din cauza tunsorii, nu? Da? E, da, într-adevăr, aveți dreptate. Vroiam doar să mulțumesc domnului Riche pentru munca depusă și oricum va trebui să ținem seama de tot ceea ce am făcut în cele patru pachete feroviare, CEF 1, CEF 2 și e clar că avem totuși finanțare suficientă. Dar, în ciuda acestui fapt, din partea coordonatorilor, uh, care sunt totuși destul de experți pe subiect, domnul Sechi, diferiții colegi, coordonatori, reiese foarte clar o solicitare și anume că trebuie neapărat să avem astfel de entități transfrontaliere care să fie în măsură, după obținerea unui acord, încheierea unui acord, ca să nu fie probleme de subsidiaritate, să beneficieze de un acord, să se facă acele demersuri necesare din partea guvernelor pentru diferitele proiecte și atunci să se poată înființa astfel de entități transnaționale care să aibă drept obiectiv tocmai posibilitatea de a avea reglementări care să nu fie nici A, nici B, ci să fie așa un compromis între A și B și care să meargă mai departe decât o simplă suprapunere a obligațiilor de gestiune, de consultare, de raportare tehnică, de rapoarte de mediu, în așa fel încât pe aceste părți ale coridoarelor, la partea transfrontalieră, să ne descurcăm mai bine. Pentru că, bun, asta se vede în momentul de față. Nu sunt suficient de armonizate diferitele reglementări sau prevederi aplicabile. Uh, e vorba mai degrabă de ceva în materie de impact, de consultări ale populației. Nu e neapărat vorba de reglementare ci de prevederi. Și mă gândesc că acest lucru ar putea face parte dintr-un compromis care să poată fi votat mâine. În uh, CEF 2000 2007-2008 uh, uh, am încercat deja să avem un embrion al unor astfel de măsuri care cu siguranță vor ușura foarte mult felul în care vor progresa aceste coridoare transnaționale. Și încă ceva față de coordonatori, o rugăminte. Eu cred că acum noi am constatat și am văzut că am acționat ca și facilitatori, în așa fel încât să promovăm astfel de proiecte, să stabilim contacte, să discutăm cu guvernele, Ceea ce e pozitiv. De aceea cred eu că această nouă autoritate, asta pentru a liniști anumite grupuri care ar mai avea în continuare îndoieli, e bine, astfel de autorități vor avea o, un coordonator, o coordonatoare, ceea ce va permite să se deschidă un dialog și să se găsească soluții atunci când apare o situație de blocaj. Așa că eu pot să vă spun, am asistat deja la astfel de întâlniri, întâlniri cu populația, ca și coordonator. Am încercat să văd care sunt problemele și în ce fel se pot găsi soluții. De aceea mi se pare foarte important să fim în măsură să oferim aceste, uh, să înființăm aceste noi entități transnaționale solicitate și dorite, evident, de ambele state membre implicate în funcție de coridorul respectiv, în așa fel încât să avem posibilitatea să uh, oferim legitimitate coordonatorilor care să poată să ofere o, o trecere transfrontalieră ușurată. Merci, Madame la Présidente. Uh, ja w przeciwieństwie do swoich przedmówców nie będę tak entuzjastyczny. Mulțumesc foarte mult. Eu, spre deosebire de antevorbitori, nu sunt atât de entuziasmat, poate că nu v-a scăpat faptul că grupul meu este sceptic. Va fi foarte greu să punem în aplicare acest proiect în multe state membre. Ich rozdzielenie i połączenie w ramach jednego superorganu byłoby nie... Pentru că diferențele între statele membre sunt atât de mari, între administrațiilor state, ă, din statele membre, diferențele, discrepanțele sunt atât de mari, câteodată unele se suprapun. Deci, dacă am venit cu noi structuri, fără să eliminăm vechile structuri, atunci ă, Uh, s-ar pierde foarte mult timp. Vă pot da mai multe exemple, tot ce ține de mediu, de partea fonciară, consultările sociale și așa mai departe. Deci, uh, abordarea este mult prea amplă. De asemenea, calendarul mi se pare mult prea strâns. Ideea ar fi să dăm uh, statelor membre, să punem la dispoziția lor o facilitate și să nu le îngreunăm și mai mult viața cu această procedură. În uh, proiectele cheie în domeniul infrastructurii, credem că eforturile statelor membre ar trebui să fie coerente și să reflecte regulamentul uh, de față. Cred că ar trebui să redefinim aceste proceduri pentru ca ele să reflecte Uh, legislația din diverse state membre. Deci, poziția noastră se va baza uh, pe amendamentele pe care le vom înainta. dar în orice caz, având în vedere textul prezentat, vă pot spune că nu pot să îl susțin. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc raportului pentru colaborarea care de-abia a început. Eu zic că ar trebui să învățăm din greșeli. Conexiunile transfrontaliere, sigur că trebuie să fie prelucrate în cooperare. Avem situația uh, Uh, din 1986, când Spania, de exemplu, a construit o autostradă în mijlocul Pireneilor până la graniță și francezii au spus nu, noi nu vrem să continuăm această autostradă și așa se termină o autostradă într-un sat. Aceștia deci sunt bani risipiți. Mai avem și o legislație nedreaptă, de fapt. În Germania se discută ca uh, autostrăzile să fie electrificate fără să există o procedură de constatare întâi, dar dacă se uh, electrifică calea ferată, e nevoie de acest uh, studiu întâi. Deci avem o situație în care instanțe naționale iau decizii. Uh, Uh, la granița polonezo-germană au existat două sisteme de transport care au dorit să facă proiecte comune, dar la nivelul Guvernului Național s-a aflat despre acest proiect și pol- guvernul polonez a spus aceasta este treaba noastră, e transfrontalier, nu e o chestiune care ține de regiuni, a oprit proiectul și nu au mai continuat pentru că nu știau de fapt ce să facă acesta e atât de complicat de gestionat. Nu se poate da o rețetă panaceu. Dacă am zice, de exemplu, acum în Belgia, uh, cum este situația în care flamazii și valonii sunt dominați de, de guvern, atunci lucrurile ar fi, sigur, foarte complicate. Am înaintat mai multe amendamente, ne dorim o legislație corectă, justă, mai ales nu vrem să se defavorizeze legislația de mediu, vrem transparență, Câteodată nici n-a fost cazul să uh, mai uh, vorbim despre o transparență instantanee, pentru că la unele proiecte Lyon-Torino, de exemplu, lipsește cu desăvârșire transparența. Apoi dorim și o asigurare a participării cetățenilor. Câteodată durează mai mult, câteodată cum ar fi uh, tronsonul din Valea Rinului, a trebuit să beneficieze mai întâi de o consultare, ar fi fost mai bine să-i implice de la început pe cetățeni. Și legislația mediului trebuie să fie și ea considerată. Problema autostrăzii din Polonia mm, poate că datorită Parlamentului European s-a oprit uh, feuda. Ideea este însă că trebuie să știm exact ce nivele acționează și ce are prioritate. Mulțumesc, doamna Chilunen, aveți cuvântul. Dear Chair, colleagues, uh, for me also this uh, proposal with this uh, one-stop shop hasn't been so, so great. Um, mulțumesc. Această idee a ghișeului unic, uh, One Stop Shop, uh, nu mi se pare foarte bună. Mai este o problemă și cu we can go we can step up for the for the member states role este o problemă cu legea constituțională, trebuie să ne gândim și la problemele cu legislația statelor membre. să vedem care este problema cu licențele, cu autorizațiile și așa mai departe. Trebuie să luăm și decizii timpurim în ce privește uh, utilizarea terenurilor. Sigur că totul uh, se schimbă în ecuație în funcție de aceste decizii. Planificarea urbană este de competență exclusivă a consiliilor loc locale, deci nu trebuie ca legislația europeană să intervină să reglementeze. Comisia a spus că toate permisele legate de proiect trebuie să fie emise doar de o autoritate. Ideea este foarte bună, e minunată, e adevărat. Mai puțină birocrație, un birou unic, uh, timpuri de procesare, de tratare a dosarelor mult uh, mai scurt, dar e o schimbare foarte radicală în competențele autorităților Noi considerăm că încă nu suntem pregătiți, deci nu se poate din punct de vedere constituțional al țării noastre să participăm la o astfel de, de, de uh, propunere. Problema este că fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă în conformitate cu legislația sa. Așa se va și întâmpla, cu siguranță. E adevărat că în regulament se mai stipulează că trebuie să se ia o decizie obligatorie, inclusiv cea legată de permisele de, de, de construcție, care trebuie să fie luată de către autoritatea desemnată în conformitate cu legislația statului membru. Decizia respectivă deci trebuie să fie pusă în aplicare la nivel național. Și deci rezultatul logic este că creăm uh, probleme, intrăm în conflict cu legislația constituțională Ideea ar fi să se numească o altă autoritate care să decidă felul în care se împarte terenul într-un astfel de, pro- de, de proiect. Dar intrăm încă o dată în conflict cu Constituția. Și deci va trebui să se uh, promulge o lege în parlamentele naționale în legătură cu transferul autorității de la Consiliul Local acestei autorități, sediului, să zicem care urmează să fie hotărât. Poate că am o experiență prea vastă în politică, mă ocup de prea mult timp, poate, și Pavel e în aceeași situație. Dar știu că nu va fi ușor ca o astfel de propunere să treacă prin Parlamentul Național. le-am spus și colegilor cu ocazia reuniunilor noastre, i-am transmis și un mail colegului Riche, i-am spus că ar fi bine să avem un rol de coordonare pentru aceste ghișe unice, s-ar respecta legislația noastră, dar dacă vrem să conturnăm rolul autorităților municipale sau naționale, greșim. Dacă le conferim un rol, e bine, dar propunerea Riche nu conține această prevedere. Dacă colegii au alte experiențe constituționale, nu mă deranjează, dar măcar eu am expus problema suscitare și acesta este motivul pentru care nu am, uh, flu, uh, am uh, fluturat încă stegulețul verde pe turnul meu. Deci, cred că vom avea un litigiu constituțional și poate ne puteți uh, ajuta înțelegând măcar situația dificilă pe care o avem în țara noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Kilonen! Am participat la această ședință unde ne-ați expus problema, da, suntem conștienți de ea. În numele Comisiei, uh, domnul Verzini are cuvântul, vă rog de la DigiMove. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului, mulțumesc domnului Telici care a prezentat proiectul de raport uh, Riche. Constatăm că procesul constatăm că procesul uh, avansează pozitiv și salutăm această evoluție. Raportorul a menționat acest lucru în introducere, e o propunere foarte importantă, ea figurează în al treilea pachet mobilitate, dar trebuie să fie văzută ca și o modalitate pentru a uh, finaliza rețeaua transeuropeană de transport și aceasta și la timp, în timp util, de comun acord cu MIE 2, care va face obiectul uh, votului la Parlament în curând. Constatăm că există multă susținere pentru această propunere. Au fost depuse și amendamente pentru a consolida și a îmbunătăți textul, pentru a ridica și nivelul de ambiții fost făcute și sugestii interesante pentru a face legătura între dispozitivul propus cu mecanismele de uh, finanțare pentru uh, MIE. Salutăm toate aceste propuneri, deci. Aș dori însă să fac câteva lămuriri uh, pe marginea intervențiilor efectuate astăzi. În primul rând s-a vorbit despre sfera de aplicare E foarte important uh, pentru noi ca sfera de aplicare să se uh, axeze doar pe rețeaua centrală a RTE. Deci, într-adevăr, proiectele transfrontaliere sunt foarte importante. Au probleme, dar câteodată intervin uh, tronsoane naționale care fac legătură între rețelele uh, transeuropene, dar care sunt la fel de importante pentru funcționarea rețelei și de aceea propunerea Comisiei se axează pe rețeaua centrală Apoi, în ceea ce privește autoritatea competentă unică, o altă idee care a intervenit în dezbatere, ideea era să avem un pilot în procesul de autorizare a proiectelor. Din punctul nostru de vedere, această măsură va înlezni uh, finalizarea acestor proiecte, uh, aducând o mai bună sincronizare și coordonare a proceselor. Propunerea Comisiei ține cont de faptul că organizarea internă la nivel de stat membru, într-adevăr, poate să difere de la un stat la altul și deci trebuie menținută posibilitatea de a delega această răspundere uh, autorității competente nivelului național dintr-un stat membru, dacă uh, necesitățile proiectului uh, o cer. Un proiect uh, regional poate să fie derulat la nivel regional pentru a asigura și compatibilitatea cu sistemele naționale. Mai mulți eurodeputați au făcut și propuneri pentru a se crea structuri pentru autorizarea proiectelor de uh, transport uh, transfrontaliere. Da, e o propunere interesantă. Cu toții știm că aceste proiecte sunt uh, greu de implementat Trebuie să facem însă diferența între ce ține uh, de cel care propune proiectul, poate fi o întreprindere comună sau uh, o entitate comună, și tot ce ține de coordonarea între autoritățile competente și eventual uh, chiar o autoritate competentă comună. Și o ultimă observație. În ceea ce privește mm, obiectivele și calendarul Uh, din propunerea de regulament a Comisiei. Într-adevăr, obiectivele sunt foarte ambițioase și calendarul este ambițios. Propunerea Comisiei ar permite uh, ameliorări față de situația de astăzi, respectându-se și uh, dispozițiile dreptului uh, comunitar, inclusiv al dreptului mediului. Unele progrese merg uh, și mai departe, propunând un calendar și mai scurt, Doream să vă spun, de exemplu, că respectarea anumitor termene ar putea să pară o provocare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Verzini. Îi dau cuvântul acum lui Pavel Telicca pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Voi transmite toate observațiile colegului Dominic uh, Riche. Îi vom spune că, într-adevăr, uh, raportorii alternativ sprijină majoritar uh, propunerile sale. Am înțeles totuși că mai există chestiuni pendinte dificile. Această autoritate unică, sigur că nu pot să îl reprezint aici pe Dominic Riche, dar e totuși un proces în curs. Mâine vom vota un raport uh, care nu este neapărat satisfăcător, nu satisface ambițiile noastre neapărat, dar am dorit ca această autoritate transfrontalieră să se ocupe de coordonare. Vom vedea cum va evolua dosarul, uh, care va fi decizia coordonatorilor, dar cred că ar trebui să uh, facem o tentativă, pentru că adesea nu ne lipsește uh, capacitatea de coordonare și de ce ar trebui deci să acordăm uh, uh, acestui proiect cel puțin o șansă. Propunerea este bună, dar bineînțeles că există probleme juridice care vor trebui uh, clarificate, să vedem uh, poate prin amendamente de compromis, să venim cu soluții, fără să intru în detalii pentru că nu vreau să vorbesc în numele domnului Riche, Vom vedea uh, cum uh, va trata problema raportorul. Pentru a reacționa direct la cele spuse de colega Ines Ayala Sender. E o chestiune diferită uh, legată de același mandat. Îmi pare rău că domnul Zlotovski a părăsit, pentru că avem o experiență cu uh, proiectele comune în ceea ce privește planificarea, proiectarea, punerea în aplicare și uh, uh, operabilitatea. Uh, e o linie care leagă nordul de est, inclusiv Polonia care a participat și deci trebuie să uh, să exploatăm toate posibilitățile și pentru a-i răspunde doamnei Ala Sender, bazându-mă pe experiența personală, prin proiectele pe care le-am avut până acum, nu mă refer neapărat la proiectele de care m-am ocupat eu în trecut. Cu multe proiecte am fi uh, uh am fi uh, mult mai uh, avansați dacă am avea coordonatorii, pentru că au o experiență foarte valoroasă și mă bucur că s-a pus această întrebare și de ce vă îi încurajez pe colegi să se ocupe. Dar în orice caz îi voi transmite informațiile colegului Dominic Riche. Mulțumesc încă o dată coordonatorilor pentru sprijinul covârșitor. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Tălicica. Vă reamintesc că votul pe marginea acestui raport va avea loc în 10 ianuarie. Și continuăm acum cu raportul care schimbă directiva 2008 cu privire la gestiunea securității infrastructurilor rutiere. Doamna Ayuto, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fac întâi câteva comentarii despre calendar. Deja de câteva săptămâni am lucrat intens la acest dosar pentru ca să încercăm să respectăm planificarea programului care prevede deci votul în comisie pentru 3 decembrie. Am avut traducerea amendamentelor de, doar de ceva vreme și eu sper să găsim un acord pentru ca să putem respecta calendarul pe care ni l-am prevăzut, prevăzut. Mă bucur raportorilor din umbră și mă bucur de prezența lor, de ajutorul lor și mă bucur că s-au arătat disponibili să găsească compromisuri care să permită respectarea calendarului. În ceea ce privește propunerea inițială, o cunoașteți, e vorba de o propunere care este pozitivă față de propunerea făcută de către Comisie în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicabilitate al directivei, dar și pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, care nu înseamnă numai elementele de la suprafață, ci înseamnă și uh, o monitorizare a felul în care este dispusă infrastructura stradală și la întreținerea acesteia. Foarte importantă și uh, protecția categoriilor vulnerabile și, printre altele, susținerea pentru inovarea tehnologică și pentru digitalizare, față de care trebuie să fim gata, pentru că șoselele la care trebuie să ne gândim și cu care trebuie să fim gata sunt cele ale viitorului. Propunerile de amendamente pe care le-am făcut au încercat deci să condenseze într-un singur articol elementele care țin de controlul și monitorizarea stabilității infrastructurii prin intermediul folosirii senzorilor, și printr-un uh, control de geolocalizare. Aceasta e o inovație tehnologică foarte importantă pe care trebuie să o luăm în considerare. Alt punct important pe care l-am introdus este propunerea de responsabilizare a entităților propuse pentru siguranța infrastructurii. Fie că e vorba de infrastructuri care există deja, fie că e vorba de infrastructuri noi sau infrastructuri uh, care fac parte din cele existente înainte sau altele noi. Eu uh, mulțumesc foarte mult colegilor pentru amendamente și după aceea vom putea să mai trage concluzii, să tragem concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamna Aiuto. Domnul Vim Van den Camp, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am din nou onoarea să o înlocuiesc pe doamna Claudia Schmidt în această după-amiază și ca să fiu sincer, am fost cam obosit să mai și traduc uh, textul din engleză în uh, olandeză, așa că voi continua în engleză. Stimat uh, doamnă raportor, eu, doamna Schmidt, deci sunt de acord, Marinescu, comportă-te cum trebuie. Deci, suntem cu toții de acord. E o chestiune foarte serioasă aici. Că fiecare trebuie să facă tot posibilul în domeniul uh, de aplicabilitate al funcțiilor sale pentru a reduce numărul decese uh, cauzate de accidentele rutiere. În ultima vreme însă, numărul accidentelor -a, uh, a scăzut foarte mult și datorită acțiunilor Uniunii Europene. 2001-2002 erau foarte multe accidente și au scăzut cu 41% până în 2009 și după aceea alte procente importante din 2010 în 2011. Însă numai în 2016 25.620 de persoane și-au pierdut viața în um, accidente rutiere pe șoselele europene. Claudia are o aliniat după aceea despre subsidiaritate și responsabilitate. Partajarea unui interes și unei ținte comune, nu înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să trateze toate problemele. Bineînțeles că întotdeauna ființa umană va face erori. E vorba de o responsabilitate partajată între toți actorii la toate nivelele, pentru ca să ne asigurăm că accidentele rutiere nu duc la victime sau la decese. Indiferent cât de sofisticate vor fi uh, ghidurile pe care le vom elabora, indiferent cum oficialii de la Bruxelles vor face o evaluare sau vor formula un instrument de evaluare a șoselelor, unii vor continua să sufere accidente, alții se vor uita în continuare la telefon în momentul în care sunt la volan sau vor fi obosiți și vor face accidente. De aceea nu e atât de important cine formulează regulile dacă oamenii nu le urmează. Noi, PPE-ul, nu considerăm că este necesar să extindem domeniul de aplicabilitate al regulamentului. Se poate spune într-adevăr că numai 8% din, uh, de, din victimele fatale se, uh, sunt în rețeaua TNT, dar aceasta nu este numai datorită directivei, ci mai ales datorită faptul că pe șosele, pe uh, autostrăzi, nu avem uh, nici uh, pietoni, nici uh, stopuri, nici uh, intersecții periculoase. De aceea, acestea sunt cele mai sigure. Dacă vrem să avem aceleași procente și în altă parte, trebuie să-i, să um, încurajăm pe oameni să iei autostrada și să nu meargă neapărat pe șoselele alternative naționale și să votăm despre eurovinietă, pentru că aceasta va aduce o a siguranței rutiere la nivel european. Un aliniat final despre noile tehnologii. Fiind dat că suntem împotriva extinderii domeniului de aplicabilitate a directivei, PPE-ul dorește o incorporare și armonizare a tuturor uh, sistemelor rutiere și a semnelor de circulație și o standardizare a semnelor pentru camioane. În momentul la care avem sistemele 3 plus pe șosele, vom avea mai multe vieți salvate. Trebuie să ne asigurăm, deci, că facem tot posibilul pentru ca să asigurăm standarde potrivite. Mașinile autonome nu pot să circule în siguranță decât dacă există standarde unificate ale semnelor de circulație și ale uh, codurilor rutiere. Pentru că altfel acestea n-ar trebui să intre pe șoselele europene. Există mai multe evenimente care ar putea să afecteze marcajul rutier imediat și responsabilitatea pentru o, mașină autonomă nu poate să fie transferată către cei care gestionează șoselele. Vom înainta câteva amendamente în conformitate cu amendamentele de care vorbeam aici. Mulțumesc, doamna Graf Vander. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult raportoarei pentru cum a lucrat până acum. După cum știm, obiectivul este prelucrarea unui regulament extrem de important uh, despre infrastructura uh, rutieră și gestiunea infrastructurii rutiere, RISM. Aș dori să mă refer la ce a spus Wim van den Kamp. Eu sper că nu este părerea doamnei PP-ului, ceea ce ați citit dumneavoastră aici din partea doamnei Schmidt. Eu zic că ar trebui să facem tot posibilul și să nu ne speriem în fața costurilor pentru ca infrastructura să fie cât de bună și cât de sigură posibil. Și nu cred că ar trebui să ne împiedicăm în vină, nu trebuie să dăm uh, neapărat vina pe oameni care sigur sunt uh, distrași de telefon. Există întotdeauna accidente, dar nu putem să dăm vina numai pe ei. Știu că e vorba numai de 4% de accidente în rețelele TNT, dar 8% dintre ele, de, între accidentele mortale sunt în Dacă ne uităm la străzile și șoselele naționale, 93% din accidente trebuie să fie introduse și ele, pentru că dacă am extinde domeniul de aplicabilitate al directivei, am avea reguli și acolo. Mi se pare totuși bine să putem să extindem domeniul de aplicabilitate al directivei pentru ca să putem să Uh, împiedicăm cât mai multe accidente rutiere. Un alt punct important pentru mine este și cel în legătură cu tunelele și podurile. Și aici ar trebui în evaluarea siguranței uh, joselelor să introducem aceste două domenii periculoase din circulația rutieră. Știm că foarte multe accidente se întâmplă în aceste um, locații și ar trebui să fie acoperite și ele de o siguranță mai mare. Să nu mai vorbim de accidentul de la Genova, cât de multe orori se pot întâmpla din cauza unei proaste infrastructuri sau unui control uh, imperfect. Un lucru pozitiv este că toate grupurile sunt consensuale pentru a acorda mai multă siguranță celor care sunt vulnerabili, bicicliști, motocicliști. Dar aceasta necesită o schimbare a anexelor. Dincolo de aceasta, mai sunt și alte măsuri care sunt prevăzute în uh, prelucrarea direct- regulamentului, cum ar fi cerințele minime pentru uh, marcajele rutiere și pentru semnalele de circulație, și semnele de circulație, dar și verificările um, și inspecțiile rutiere, îmbunătățirea trainingului pentru cei care verifică aceste infrastructuri și informații mai bune pentru participanții în trafic. Un schimb de cele mai bune practici se impune aici. Sunt de părere că conceptul self-explaining și self-regulatory roads ar trebui să fie considerat pentru că Comisia Europeană a oferit deja să mai uh, prelucreze articolul uh, cu privire la șosele, de exemplu, din regulament. E foarte important să înțelegem că aceste concepte sunt de fapt un pilon al siguranței rutiere. Sunt foarte convinsă că măsurile bune pe care am putea să le adoptăm ar duce la rezultate concrete. Avem o, rapor- un, o reuniune a raportelor din umbră miercuri și raportoarea a spus că este deschisă față de părerile lor. Uh, Cred că pentru dosarul atât de important pe care reprezintă această gestiune a siguranței să nu ne împiedicăm la reuniunea raportorilor din umbră în detalii. Ar trebui să vorbim despre chestiunile importante, cheie și deci aș ruga pe toată lumea să fie înțelegătoare pentru ca să amânăm uh, votul pe ianuarie, ca să avem timp să vorbim cum trebuie. Eu zic că datorăm tuturor participanților la trafic această decizie și eu aș zice că aceste câteva săptămâni nu contează atât de mult și merită amânate. Domnul Demesmacher are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportorului pentru energie, pentru entuziasm care a dus la această, acest rezultat atât de bun în uh, timp potrivit. Mulțumesc, doamnei raportor, foarte mult. Puteți să contați pe susținerea noastră. Mulțumesc și pentru elaborarea amendamentelor autorilor lor. Siguranța rutieră trebuie să fie considerată, mai ales în cazul celor care sunt vulnerabili și ei merită susținerea noastră. Vreau să fac patru remarci, dacă îmi permiteți. În primul rând, eu pot să fiu direct de acord cu extinderea domeniului de aplicabilitate al regulamentului toate uh, uh, autostrăzile trebuie să fie evaluate și uh, inspectate. Este foarte important ca acest regulament să se aplice și tuturor proiectelor de infrastructură rutieră care sunt finanțate de către Uniunea Europeană. Pentru că noi vrem să evităm ca mijloacele europene să nu fie folosite și să se construiască șosele periculoase marcajele rutiere, semnele de circulație sunt esențiale pentru structura rutieră și uh, pentru siguranță, mai ales din cauza autonomiei din ce în ce mai mare a vehiculelor. Ar trebui să stabilim reguli minime de marcaj și de panouri de circulație. În final, o ultimă recomandare. Aș dori să facă și Comisia o propunere de metodă națională prin care să se poată întocmi rapoartele naționale. Aceasta ar putea să faciliteze și munca Comisiei în momentul în care le va citi. Eu mă bucur de următoarele reuniuni ale raportorilor din umbră la care voi putea participa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Demesmacher, domnul Telicca, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte. Uh, după cum vedeți, am și eu mai multe pălării astăzi și de asta dată în numele colegului Van Bottenburg care din păcate nu poate fi alături de noi din cauza altor uh, obligații. Și mă bucur să mulțumesc raportoarei în numele său și raportorilor din umbră pentru amendamentele depuse și aș dori să subliniez în numele lui Matei sprijinul său față de, de raportor și față de propunerea comisiei. Dânsul mi-a cerut să subliniez câteva îngrijorări totuși principala îngrijorare fiind legată de o eventuală extindere a sferei de aplicare dincolo de sfera de aplicare inițial propusă de comisie. Dânsul e de părere că ar trebui să fim foarte prudenți aici și să fim atenți să nu introducem o povară suplimentară pentru statele membre care să fie și administrativă și birocratică. Propunerea făcută de către comisie este una foarte echilibrată, bine documentată și se bazează pe dovești științifice, cercetare și din aceste motive ar dori să atrag atenția să nu adăugăm la această propunere niște elemente care nu au fost suficient de uh, uh, aprofundate prin cercetare și nu avem pentru ele nici uh, uh, evaluare de impact. Așa că nu trebuie să extindem sfera de acoperire a directivei uh, și să nu avem un conflict între principiul de subsidiaritate și de proporționalitate. Și din aceste motive, încă o dată, Dânsul susține sfera de aplicare așa cum a fost ea delimitată de comisie. Au fost înaintate amendamente pentru a reduce povara administrativă pentru statele membre, pentru a reduce suprapunerile și de multe ori cerințele uh, înaintate către statele membre sunt foarte exigente și de multe ori există și o suprapunere cu anumite proceduri care deja există la nivel național. Dânsul e de părere că noi nu ar trebui să uităm faptul că statele membre până la urmă sunt cele care vor trebui să îndeplinească, să implementeze această directivă, așa că trebuie să fie ceva fezabil. Deci, dincolo de aceste îngrijorări și atenționări, așteaptă cu nerăbdare o cooperare cât mai strânsă cu ceilalți colegi, în așa fel încât să ajungem la un rezultat cât mai mulțumitor pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult. Da, să știți că înlocuiesc pe mulți colegi, dar nu pe domnul Kramer. Ceea ce ar fi așa cam mult. Nu sunt gata să accept ceva în numele domnului Kramer. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Domnule Kramer, mă iertați, nu v-am văzut. Domnule Kramer, noastră aveți cuvântul. I agree with you. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Telicca, pe deplin. E clar că trebuie să fie o diferență, nu? Ne știm de multă vreme, aproape 15 ani. Zunächst mal vielen Dank. Vă mulțumesc în primul rând foarte mult, doamna Iuto, pentru colaborarea atât de bună cu Comisia și pentru propunerea uh, pe care ați făcut-o. Noi vrem să evităm accidentele rutiere și vrem să reducem victimele în trafic. Și completările noastre, desigur, uh, au și ele limitele ei. În primul rând, vrem să integrăm uh, prezența și protecția bicicliștilor și pietonilor în în acest text, pentru că de foarte multe procente implică aceste două categorii. 40% din uh, accidentele cu bicicliști însă sunt în afara orașelor, deci e important să extindem domeniul de aplicabilitate, după cum ai zis și tu înainte. N-ar trebui să legăm de cerințe um, riscuri. Noi vrem să evităm uh, accidentele și siguranța trebuie să aibă o prioritate absolută. Vrem o colaborare foarte bună și între serviciile de urgență, pentru că, de exemplu, tunelele sunt foarte multe pe graniță. Pe de o parte avem un serviciu de ambulanță, pe de alta celălalt. Iar în momentul în care ele acționează, nu acționează coordonat. Este nevoie de o celulă de coordonare a serviciilor de ambulanță la granițe pentru accidente care se întâmplă nu numai în tuneluri, ci și pe poduri, după cum ați spus și noastră cu exemple concrete. Merci, Mulțumesc, domnule Kramer. Și din partea Comisiei Europene, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, încă o dată vreau să vă mulțumesc întregii comisii, domnului raportor, pentru aceste amendamente. Le-am analizat cu atenție și ne bucură faptul că există un sprijin atât de puternic față de obiectivele principale ale acestei propuneri și că există o serie întreagă de măsuri care sunt pregătite pentru a completa textul. Revizuirea este o adevărată șansă pentru a veni cu șanse suplimentare de a salva vieți pe șosele. Și um, dincolo de obiectivul general pe care l-am discutat înainte, revizuirea aceasta are patru alte obiective principale. Primul se referea la extinderea sferei de aplicare și aș dori să vă spun uh, că amendamentele aferente sunt foarte constructive pentru a vedea exact care tipuri de șosele, căror tipuri de șosele ar trebui să se aplice acest text. Apoi, extinderea dincolo de TNT pentru rețeaua primară de uh, șosele. Trebuie să fie foarte clar faptul că uh, extinderea către autostrăzi doar nu e suficient um, comparativ cu obiectivul scontat, ceea ce înseamnă că nu putem să reducem mortalitatea și accidentele așa cum apare în uh, obiectivele noastre uh, și să țintim către o cifră egală cu zero. Apoi, există amendamente care merg cu mult mai departe decât propunerea noastră și includ și, străzi, și șosele principale și cele rurale. Acum, eu vă mulțumesc pentru ambiția suplimentară, dar aș vrea să vă avertizez prudența, pentru că mare parte din aceste proceduri sunt greoaie și nu sunt bine uh, adaptate pentru a nivelul mai uh, redus al șoselelor mici, al drumurilor de țară și s-ar putea să fie o povară pentru autoritățile locale, ca să nu mai spun și de costuri care trebuie să rămână și ele proporționate. Apoi, publicarea uh, scop, uh, sferei de acoperire, așa cum s-a uh, sugerat într-un amendament, ne-ar permite să definim clar sfera de acoperire. E vorba de amendamentul 127, unul foarte bun. Și, evident, tot pe chestiunea aceasta a sferei de aplicare. E un subiect mare de discuție și în discuțiile, în dezbaterile în trilong ce vor, ce vor avea loc, evident și la nivel de Consiliu, dar intenția Comisiei cel puțin este foarte clară. Vrem să avem o extindere logică, în așa fel încât să avem un potențial de plin Uh, care să poată fi realizat prin această legislație. O altă întrebare se referea la marcaje și semnale rutiere. Și în acest sens mă bucur să văd că există un sprijin puternic aici în Parlamentul European. Uh, sprijin de care vom avea nevoie în dezbateri. Trebuie să dăm dovadă de coerență. Coerență între aceste propuneri și propunerea pentru siguranța rutieră și mai avem și propunerea referitoare la autovehicule și siguranța aferentă. Deci avem partea de producere, de concepere a acestor autoturisme și autovehicule, dar trebuie să oferim și infrastructura adecvată pentru acestea, în așa fel încât să putem atenua, să putem diminua uh, riscul de eroare umană. Și în acest sens, amendamentele sunt bune. E clar că dacă nu avem infrastructură pe măsură, toată această tehnologie nu va folosi la nimic. Și ne așteaptă uh, o discuție importantă pe elemente cheie. Un al treilea element reprezenta evaluarea rețelei și rutiere. Și aș vrea să vă spun că noi vrem să ne asigurăm că e o procedură care va avea și un uh, follow-up. Um, am identificat în directiva actuală că, de fapt, nu știm cum aceste proceduri până la urmă dau și roade în materie de acțiuni. Uh, nu, nu putem să știm ce fac autoritățile sau statele membre în acest sens și trebuie să fie foarte clar. E vorba de amendamentul 132 care cere să avem un follow-up potrivit pentru a vedea cum sunt îndeplinite aceste obligații. Și cel de-al patrulea obiectiv era uh, reducerea vulnerabilității pentru anumiți utilizatori. E vorba de cicliști, e vorba de pietoni, pentru motocicliști. Evident, depinde de tipul de șosea pe care se află și vor fi deci afectați uh, într-un grad diferit, dar e clar că e nevoie de trăsături specifice pentru acele tipuri de șosele la care ne referim. Și apoi mai sunt și alte amendamente care cer comisiei să meargă și mai departe. Spre exemplu, un, unul, un amendament referitor la stagii de formare comune și de auditare a, a acestora pentru a permite să învățăm unii de la alții. O idee interesantă pe care o vom fructifica cu siguranță pe viitor, ne interesează și vrem să avem și niște cerințe de calitate pentru infrastructurile destinate pietonilor și cicliștilor. Clar vrem să facem și acest lucru și ne dorim de asemenea să avem și ghid îndrumător pentru o metodologie comună pentru viitoarele planuri de siguranță rutieră. Odată ce vom înființa grupul de experți, vom lucra la asta. Și înainte să închei, vroiam doar să mă mai refer la un aspect și anume calendarul. Consiliul își dorește să adopte o abordare generală pe 3 decembrie. Să sperăm că totul va merge ca pe roate în Coreper săptămâna aceasta. Asta e intenția cel puțin. Deci această propunere s-ar putea să fie deja încă un rezultat uh, vizibil uh, în acest mandat. Va depinde și de dumneavoastră când o veți supune la vot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și am să vă dau din nou cuvântul doamna Iuto, doamna raportor. Două minute. Foarte pe scurt voi vorbi. Mulțumesc foarte mult uh, colegilor pentru observațiile foarte interesante. Sunt mult mai pozitive cele care sunt, uh, merg în direcția textului și a amendamentelor mai puțin pozitive cele care uh, se, își exprimă rezervele și îngrijorările mai ales cel în legătură cu extinderea domeniului de aplicabilitate al directivei. Nu aș dori să mă exprim prea optimist, dar eu sunt totuși sigură că vom reuși să găsim un compromis bun. Pe de o parte, e corect să ne preocupăm cu uh, costurile suplimentare pentru statele membre și sarcinile eh, care revin pentru aceștia, dar dacă obiectivul nostru ar trebui să fie să reducem incisiv numărul și mult numărul victimelor, această reducere nu poate să nu treacă printr-o extindere a domeniului de aplicabilitate. Deci trebuie să evaluăm bine cât trebuie să extindem. Oricum o să ne vedem miercuri pentru reuniunea cu raportorii. Mulțumesc foarte mult, doamna Iuto. În principiu, votul va avea loc în data de 3 decembrie și dacă aveți nevoie totuși de timp suplimentar, după cum am înțeles eu, vă rog să-mi trimiteți un mail în așa fel încât să fim în măsură să uh, îl transmitem mai departe și între timp o să avem și poziția Consiliului și o să fim în măsură să uh, lansăm uh, discuțiile în trilog. Foarte bine. Haideți să continuăm. Trecem la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului care modifică directiva 2166 referitor la nivelul minim de formare a navigatorilor și se abrogă astfel directiva 2545. Raportorul nostru nu e de față, însă este înlocuit și reprezentat de domnul Telicca. Vă rog. Da, vreau să spun că Adinaurul înlocuiam pe domnul Van Milterburg, dar de data aceasta pe domnul Riche, în așa fel încât să fie totul clar și limpede pentru toată lumea, uh, chiar și pentru domnul Taylor. În fine. Dați-mi voie să subliniez câteva elemente subliniate de Dominic și pe care vreau să vi le împărtășesc. Salută propunerea Comisiei de a simplifica uh, Uh, cadrul de reglementare actual în ceea ce privește nivelul minim de formare și certificare pentru navigatori. Și mai ales avem o aliniere cu uh, regulile în vigoare în Convenția Internațională pe subiect. Și, evident, ne dorim o, o formare de calitate pentru navigatorii care lucrează pe navele ce au pavilion european ne dorim o monitorizare a calității acestui training și e vorba și de marinari sau navigatori care pot fi recrutați în țări terțe și știm că acest lucru a fost mult discutat. Și evident, în uh, redactarea acestor uh, certificate de formare trebuie să uh, existe și cursuri referitoare la ajutorul, la primul ajutor și situații de urgență. Există certificate emise de țări terțe, recunoașterea acestora de asemenea și reciprocitatea lor este importantă. Eu cred că recunoașterea este un element important pentru că trebuie să meargă în ambele sensuri. Și, evident, e nevoie și de o perioadă în care retragerea unor astfel de certificate poate fi efectuată cu o perioadă de prelungire posibilă de la 5 până la 8 ani, în așa fel încât să permitem uh, uh, navigatorilor din țări terțe să lucreze pe nave europene. Ideea este să armonizăm diferitele perioade de formare și de validitate a acestor certificate. Propunerea, după părerea domnului raportor, nu merge suficient de departe și nu are măsuri suplimentare pentru a consolida stagiile de formare și calitatea lor pentru navigator. El propune să avem un certificat de excelență pentru navigator care să meargă mult mai departe uh, decât ceea ce există acum și ceea ce este prevăzut la nivel internațional. Deci să avem o poziție de lider pentru a promova competențele navigatorilor, mai ales în perspectiva digitalizării și să avem astfel un avantaj competitiv în piața globală. Și, în al doilea rând, și nu în cele din urmă, propune ca certificatele emise de statele membre sau de țările terțe și care sunt recunoscute să fie înscrise imediat centralizate într-o bază de date electronică și să poată fi conectată această bază de date cu inspecțiile, sistemul de inspectare în portul, uh, în statul de port, să se poată organiza controle și evident asta va duce cu sine anumite costuri, dar în același timp vom spori eficiența sistemului de monitorizare per total. Evident, așteaptă cu nerăbdare să conlucreze cu raportorii din umbră pe acest dosar și să sperăm că vom ajunge la un acord până la finalul acestui mandat. Acum, cu siguranță, dragi colegi, aștept cu nerăbdare întrebările și comentariile dumneavoastră. Um, să știți că eu trebuie să plec, însă Uh, echipa mea va nota ceea ce veți spune și cu siguranță voi transmite lui Dominic și uh, va fi preluat totul ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Telinska. Domnul Marinescu, vă rog, aveți cuvântul. So, thank you very much for the presentation. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Eu văd că propunerea comisiei este una foarte bună și raportul prezentat de domnul Riche este de asemenea un raport bun. Sprijin ideea aceasta unei baze de date centralizate și uh, stagii de formare pentru navigatori. Va trebui să verificăm dacă mai e nevoie de alte amendamente care să fie introduse, însă deocamdată eu cred că raportul este unul foarte bun. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, și acum doamna Andersen, aveți cuvântul. Well, um, there are some good... Mulțumesc. Da, sunt câteva puncte foarte bune în prezentarea domnului Riche și le salutăm. Mai ales uh, suntem de acord cu ce spunea domnul Telicca și anume digitalizarea întregului sistem. E ceva foarte bun, așa că putem să susținem această idee. De asemenea, ne place foarte mult și trimiterea la certificatul de excelență maritimă din aceleași motive precum cele exprimate de domnul Telicca, pentru că e atât de important pentru navigatori Uh, pentru marinare, atât în materie de clasament, ca și ofițeri, să avem o, oameni care sunt bine antrenați, bine pregătiți, bine formați. Acum, ceea ce n-a spus domnul Telicca, din păcate, și acest lucru apare în text doar în considerente, E bine, eu cred că ar trebui să fie foarte bine redactat acest lucru, dar gândiți-vă la legislația pe care am făcut-o referitor la porturi. E clar că e nevoie de un articol, o prevedere clară în text. Și la asta spuneam și domnului uh, Marinescu și um, uh, domnului Telicica. Trebuie să știm exact despre ce este vorba. Deci un bun bună prima etapă, însă mai trebuie un pic de cizelare la text. Și o altă problemă eventuală care s-ar putea să fie datorată unei neînțelegeri. Amendamentul 10 al domnului Riche înlătură trimiterea și subliniază doar uh, cât de importante sunt perioadele de odihnă. Acum, eu sunt sigură că dânsul nu avea intenția să retragă navigatorilor uh, uh, dreptul de a se odihni, de a se întoarce acasă. M-am gândit că a făcut asta așa, din motive de simplificare, dar noi avem impresia că s-ar putea să apară o, o, o problemă aici, așa că o vom examina. Și un ultim aspect referitor la recunoașterea certificatelor din partea țărilor terțe și recunoașterea automată, reciprocitatea automată, în momentul în care uh, există o colaborare deja care durează de ani de zile. Acum, recunoașterea în mod automat, am înțeles că pune probleme la nivel de Consiliu. Mă gândesc o perioadă de 8 ani poate nu e neapărat calea de urmat. Rămâne de văzut cât de lung ar trebui să fie perioada aceea de timp pentru acele țări care până în prezent nu au oferit uh, suficienți lucrători, suficienți navigatori Uh, să, să, să evaluăm acea perioadă în așa fel încât să fie cure, corectă, să ținem seama de circumstanțele comerciale și anumite trăsături specifice care poate țin de fiecare țară în sine. Și nu sunt convinsă nici de o perioadă de 5 ani, de 7 ani, de 8 ani, nu știu exact Uh, poate ar trebui să așteptăm să vedem ce sugerează Consiliul. Noi, ca raportori din umbră, ar trebui să avem o discuție pe acest subiect. Și, în mare măsură, observ că toată lumea își dorește ca dosarul să avanseze, să fie finalizat. Dar să sperăm că o să avem și timp suficient ca să analizăm lucrurile pendelete. Și, în final, încă un aspect referitor la recunoașterea individuală a certificatelor pentru navigatori din partea țărilor terțe. Și ideea că e nevoie de un mecanism la un moment dat uh, pentru a ne asigura că situațiile sunt gestionate în mod echitabil, corect și că toți actorii uh, principali sunt implicați în această procedură și că nu există o povară suplimentară. Deci, din nou, o analiză atentă e necesară aici. Îmi pare rău că tot repet acest lucru, însă, într-adevăr, aici e vorba de elemente importante pe care nu trebuie să le facem în mod uh, greșit, trebuie să fim prudenți. Mulțumesc, doamna Anderson, și acum domnul Taylor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Riche, bine, nu-i de față, pentru munca depusă pe acest dosar. Uh, uh, grupul nostru al ecologiștilor poate susține mare parte din aceste propuneri din text și suntem de acord cu Uh, cele spuse de colegi referitor la siguranța la bordul navelor. Putem susține și ideile raportorului în ceea ce privește certificatul european de excelență pentru a, a, trainingul oferit uh, navigatorilor și care depășește standardele minime. Și, evident, suntem de acord și cu ideea de a avea o bază de date electronice centralizată referitor la acele certificate emise de statele membre. Apoi, siguranța navelor și a uh, echipajelor este un element important. Trebuie să monitorizăm calitatea formării oferite navigatorilor, uh, mai ales a celor care sunt recrutați uh, și provin din țări terțe. Așa că trebuie să ne asigurăm că aranjamentele în vigoare pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor din partea acestor țări terțe și o, a certificatelor noastre europene emise de statele membre este un sistem care este eficient, transparent și echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Keith Taylor. Acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Copșinska. Ce face piciorul dumneavoastră? Mulțumesc că îmi puneți întrebări legate de sănătatea mea. Orice vizită la Parlamentul European uh, are un efect pozitiv asupra uh, piciorului meu. Mulțumesc uh, raportorului principal și raportorilor din umbră pentru activitate și pentru observații, aș dori să spun că cred că ar fi util dacă uh, vă propun o reuniune cu raportorul și cu raportorii alternativi, am mai făcut și pe alte dosare pentru a discuta o parte din întrebări, pentru că domnește acordul în ce privește obiectivele propunerii respective din partea comisiei, dar s-ar putea să existe mici neînțelegeri în legătură cu formulările. Pe de o parte, Uh, astfel au apărut uh, uh, amendamentele raportorilor, dar și care au generat întrebările dumneavoastră în parte. Domnul Riche, constat cu plăcere respectă, deci e de acord cu propunerea Comisiei de a alinia legislația europeană cu legislația internațională pentru a ne asigura că se respectă aceleași norme pe vase care nu sunt europene, dar care uh, sunt uh, navigate de către navigatori uh, europeni și constat și că uh, sunteți și pentru digitalizarea licențelor pentru navigatori. Suntem și pentru o, uh, o bază de date centralizată cu aceste certificate, dar, așa cum am spus, există câteva chestiuni menționate în raport care se datorează unor neînțelegeri, cred, și o să încep cu propunerea de a, a prelungi de la 5 la 8 ani perioada la sfârșitul căreia uh, se poate retrage recunoașterea. Pentru a-i răspunde doamnei uh, Anderson, nu este vorba de o retragere automată. Va trebui să existe o decizie de implementare pentru a efectua această retragere și perioada de 5 ani nu face decât să se alinieze la validitatea certificatelor de uh, competență și de uh, profesionalism în baza Convenției Internaționale și de aici și cinci ani nu am luat așa la întâmplare uh, durata, dar dorim să ne asigurăm că să, să gestionăm resursele EMSA uh, care trebuie să efectueze inspecții și să uh, depună eforturi chiar dacă niciun navigator nu vine dintr-o țară pentru care s-a solicitat recunoașterea. Deci, doream doar să ne adaptăm la realitatea, uh, la activitatea pe care trebuie să o efectueze EMSA. La fel, sunt de acord cu cele spuse doamna Anderson în legătură cu amendamentul 10, numărul minim de ore de odihnă. Cred că uh, eliminarea acelei părți uh, provine din faptul că nu s-a înțeles bine propunerea noastră sau a fost prost uh, interpretată, dar în orice caz, așa cum am spus chiar de la început, propunerea uh, propunere, propunere digitalizarea tuturor certificatelor uh, navigatorilor, toată lumea o salută, dar să vedem cât de repede se poate uh, face această digitalizare. O altă clarificare pe care aș dori să o fac este procesul de, cer- de solicitare a recunoașterii Comisia nu a intenționat niciodată să facă ceva de una singură. Avem un proces de cooperare cu statele membre. Am avut o dezbatere cu statele membre uh, în legătură cu această recunoaștere, pentru că câteodată ne confruntăm cu situații în care un stat membru ne Uh, scrie pentru a cere recunoașterea pentru o țară X, câteodată e nevoie de muncă suplimentară, deci uh, nu e o idee care cred că ar, fi, uh, ar putea fi sprijinită de către statele membre. Deci vrem ca acest proces să fie mai transparent și să avem și suficient timp pentru dezbaterile cu statele membre. Dar, dincolo de toate aceste aspecte pe care le-am menționat, suntem convinși că Uh, raportul ne va duce la o propunere foarte echilibrată în urma dezbaterilor cu raportorii alternativi. Sperăm că și Consiliul va veni cu o abordare generală, ceea ce mă îndreptățește să cred că vom putea finaliza dezbaterea pe marginea acestui uh, document în uh, mandatul actual al Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul pentru amendamente 30 noiembrie la ora 12, la prânzeci. S-a terminat ședința, am epuizat ordinea de zi. Ne întâlnim însă mâine la ora 9 dimineața pentru voturi. Ne așteaptă o ședință extrem de lungă de voturi. Începem cu CEF. nu așa, domnule Marinescu? Să fiți punctual, vă rog, la ora 9. Allez, à demain, merci. Pe mâine o seară bună. Mulțumim și noi. Eh, președinta mulțumește interpreților, vă mulțumim și noi.